Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Dragi colegi, vă propun să ne începem reuniunea. Avem ordine de zi foarte încărcată, reuniunea este scurtă, așadar vom încerca să folosim timpul de care dispunem la maxim. Voi saluta printre noi prezența domnului Meștat, președintele Bărcii Europene de Investiții, și prezența domnului Michel Consu, care este uh, fostul director al FMI. Dânsul uh, a fost însăcinat de către Consiliu cu o misiune de investigație vis-a-vis -vis de activitățile Băncii Europene de Investiții și uh, acest subiect apare la punctul 4 pe ordinea noastră de zi, practic la începutul activității uh, noastre. În ceea ce privește punctul Întâi, ați văzut cu toții proiectul de ordine de zi, nu sunt comentarii, prin urmare vom considera că ordinea de zi este adoptată. Vor exista mici schimbări, nu vis-a-vis -vis de conținut, ci vis-a-vis -vis de ordinea în care vom uh, aborda punctele. Doamna Haug a citat ca punctul 18 să fie analizat după punctul 6. Apoi, punctul 7 va fi analizat după punctul 17. Uh, Domnul Velo, secretarul general, și-a manifestat dorința de a fi prezent la această uh, discuție. Prin urmare, vom uh, analiza acest punct uh, în jurul orei 17 și 40 de minute. Aveți uh, și uh, lista limbilor uh, disponibile, vă aduc aminte, ca și alte reuniunile noastre și aceasta va fi difuzată pe internet, pe site-ul Parlamentului. Pe de altă parte, aș dori să vă semnalez faptul că am pierdut din efectivul colaboratorilor noștri pe domnul Picoica, care va părăsi secretariatul. Dânsul a fost numit șef de unitate um, al serviciului intranet al Direcției Generale ITEC. Îl felicităm, însă regretăm plecarea dânsului. Mulțumesc, dragi prieteni! Punctul 3 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al reuniunii anterioare care a avut loc pe 20 ianuarie și 26 și 27 ianuarie. Dacă nu sunt comentarii, până la finalul reuniunii vom considera um, aprobate aceste procese verbale. Acum putem trece mai departe la punctul 4, care vizează constatările și recomandările uh, mandatului uh, domnului Consu în ceea ce privește uh, activitatea externă a Băncii Europene de Investiții. Acest subiect este extrem de important. Aș dori să vă spun că am propus uh, omologilor mei uh, din uh, toate comisiile vizate de activitatea Băncii Europene de Investiții să ni se alăture. pentru participarea la, la, așa dezbat, la această dezbatere. Domnul Doci, care este vicepreședintele uh, Comisiei pentru Control Bugetar, va fi prezent. Dânsul este raportor pentru Banca Europeană de Investiții în cadrul acestui, acestei comisii. Avem și pe doamna uh, Gări, care este și dânsa uh, raportor, și domnul Berman, uh, la fel și dânsul uh, raportor în cadrul Comisiei Sare, Comisia AFET și uh, INTA, din păcate, n au putut să trimită un reprezentant. Înainte să dau uh, uh, cuvântul domnului Canu, voi da cuvântul colegilor noștri care au solicitat să intervină în legătură cu un punct de pe de zi. Doamna Carvalho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă spun uh, că Madeira a fost devastată de uh, o catastrofă naturală, numărul morților și răniților este foarte ridicat. Distrugerile materiale și ele au fost uh, foarte importante, mai ales uh, în ceea ce privește aprovizionarea cu apă, telecomunicațiile. Um, insula Madeira are nevoie de solidaritatea noastră. Toți deputații portughezi se pregătesc să organizeze o acțiune comună. Vom face mâine o propunere în acest sens. Guvernul portughez va solicita um, ajutoare din Fondul um, European pentru Solidaritate. Vreau uh, doar să vă informez în legătură cu aceste chestiuni. Prin urmare, comisia noastră va primi această uh, solicitare și vă rog să dați dovadă de solidaritate. Cred că trebuie să ajutăm locuitorii acestei insule. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Am fost cu toții bulversați de această tragedie a insulei Madeira și uh, de imaginile pe care le-am văzut la uh, televizor. Comisia Europeană uh, a primit propunerea dumneavoastră și sunt sigur că toate instituțiile europene vor pune în aplicare toate procedurile de finanțare de care dispunem pentru a veni în ajutorul populației afectate de această tragedie. Între timp, uh, doamna Jolie, uh, președinta Comisiei DEVE, veni s-a uh, alăturat și îi salut prezența în sală. Da, acum cuvântul lui Michel Cansu. Însă, vă aduc aminte că dânsul este o persoană foarte ocupată. Este o persoană solicitată de toate instituțiile internaționale pentru a împărtăși uh, experiența considerabilă în domeniul economic și financiar pe care dânsul uh, o are la nivel internațional. Consiliul a dorit să beneficieze de analiza și recomandările sale în legătură cu rolul Băncii Europene de uh, Investiții în susținerea politicilor externe ale Uniunii Europene la jumătatea mandatului pentru perioada 2009-2013. Uh, discutând și cu domnul Meștant, mi-a dat uh, seama că acest uh, raport va fi pus la dispoziția președinților instituțiilor europene și pentru aceasta domnul Camsu a venit în fața noastră pentru a ne da lămuriri în legătură cu activitățile Uh, acestea și pentru a ne uh, pune la curent în legătură cu perspectivele financiare și cu uh, rolul Băncii Europene de Investiții atunci când vine vorba despre finanțarea unor politici comunitare. Dragi, drag coleg, îți dau cuvântul și îți mulțumesc că ai acceptat să vii printre noi astăzi. Vă dire en Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun de la început că pentru mine este o mare onoare să pot lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră și în fața um, diversilor deputați în Parlamentul European și a altor invitați. Nu credeam că voi avea ocazia să vorbesc în fața unui astfel de public, dar cu atât mai mult mă bucur că am ocazia acum. Într-adevăr, am fost mandatat să conduc această comisie de înțelepți, de fapt 10 înțelepți și cu mine, care au fost uh, invitați uh, pentru o evaluare la jumătatea perioadei, așa cum se întâmplă de obicei. În această evaluare se dorește o evaluare a implementării mandatului pe care l-a primit Banca Europeană de Investiții în 2007. Așadar, am făcut această muncă de evaluare în 2008 și 2009 analizând în detaliu implementarea acestor programe pe baza și unei evaluări externe foarte detaliate. Am evaluat ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ar putea fi ameliorat, mai ales chiar dacă o să vă spun în curând că BEI uh, lucrează foarte bine, există în continuare chestiuni care ar putea fi îmbunătățite. Însă problema este că în această perioadă de timp, după cum știți mai bine decât mine, lucrurile s-au schimbat în lume și, și Europa s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat chiar radical. Astfel, grupul nostru a considerat fără ezitare că nu am dat dreptate nevoilor țărilor noastre și nu am încuraja încrederea lor dacă am uh, respecta literă de lege mandatul nostru și ne-am mulțumi doar cu o evaluare a ceea ce merge și ceea ce nu merge bine. Pregătind, așa cum se întâmpla cu generalii înainte, pregătind uh, războiul uh, în amonte, când de fapt toată lumea se gândește la ce se poate face în momentul de față, când lumea s-a schimbat atât de mult după criza economică și financiară care a bulversat lumea și după ce, în același timp, s-a adoptat tratatul de la Lisabona și, desigur, și după ce s-a adoptat uh, noua politică de dezvoltare care afectează politica băncii europene. Nu aș vrea să fac o listă exhaustivă a schimbărilor care au intervenit, aș vrea doar să vă vorbesc uh, foarte clar despre ceea ce trebuie noi să facem pe viitor, pentru că este clar că mandatul nostru va trebui să fie diferit. Nu vom putea să considerăm că istoria se încheie în 2013. Bineînțeles că a trebuit să găsim o soluție pentru că mandatul nostru nu era foarte clar în acest sens, așa că ne-am împărțit raportul în două părți o primă parte la care am considerat că suntem destul de îndreptățiți să facem mai multe recomandări și o a doua parte unde cu ceva curaj am încercat să explorăm ce ar trebui să facă Bay pentru ca să se schimbe după 2014 și poate până în 2020 pentru a putea să răspundă mai bine la ambițiile Europei. Mă refer aici mai ales la cadrul pe care îl oferă noul tratat de la Lisabona. Este evident în acest cadru că Există o ambiție europeană de prezență mai activă și mai vizibilă pe toate planurile mondiale, mai ales în domeniul dezvoltării. Pe lângă serviciul extern, care este în momentul de față pus în aplicare trebuie să găsim și un instrument financiar uh, foarte pertinent. Am propus de aceea să sugerăm, nu să recomandăm, două opțiuni pe baza cărora apoi guvernele și dumneavoastră veți putea, împreună cu Consiliul, să elaborați anumite strategii. Dacă îmi permiteți, aș zice să vorbim mai întâi de recomandările noastre pe termen scurt. Aș începe printr-o observație pe care am făcut-o. Nu veți fi surprinși, probabil, să o auziți. Am constatat că Banca Europeană de Investiții, chiar dacă lucrează în paralel cu toate instituțiile financiare la nivel mondial, este un instrument esențial la îndemâna Uniunii Europene și mă bucur să spun acest lucru și în fața lui Filip Mester. Este o bancă eficientă, o bancă care lucrează bine, care aduce o valoare adăugată foarte clară pe domeniul său de definiție pe care îl impune statutul său. În ceea ce privește activitățile sale externe, care nu se ridică decât la 10% din activitățile sale totale, ea este în continuare și a devenit în mod tacit, de fapt, o instituție de prim rang. Lumea poate nu și-a dat seama de acest lucru imediat și poate că aceasta este o problemă, dar trebuie să constatăm că Banca Europeană de Investiții în acțiunile sale externe este la fel de importantă în amploare ca Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, așa numita BERD de la Londra, și este dublă în importanță decât uh, alte bănci de dezvoltare și este și uh, este la fel de importantă, doar că în jumătate, în ceea ce privește cantitatea acțiunilor cu Banca Mondială. Așadar, avem un instrument la îndemână, un instrument de prim rang la uh, îndemâna Uniunii Europene și aș vrea să adaug în numele grupului nostru de experți că ea nu se oprește aici, în atribuțiile sale. Poate face chiar mai mult pentru a corespunde mai bine nevoilor Uniunii Europene, cu condiția ca, bineînțeles, să fie adaptată în ceea ce privește mandatul sau resursele sau mijloacele care îi stau la dispoziție. Dar, cu siguranță, ea poate face mai mult. Mai doresc să adaug un lucru. Și aceasta a fost semnalat de către evaluatorii externi. Această bancă, și vă rog să nu zâmbiți, este victima virtuții sale, în oarecare măsură. Este o bancă ce a dorit de fiecare dată când a putut să-și sporească resursele, să o facă pe cât s-a putut resursele sale de personal, în primul rând. O să vedeți în raportul nostru, la pagina 62, dacă nu mă înșel, aceasta se vede foarte clar. La BEI există mult mai puțin agenți pe împrumut acordat decât în alte instituții financiare. Aceasta nu s-a întâmplat din cauza unor decizii de moment, ci din cauza că operațiile externe funcționează după aceleași uh, mecanisme ca operațiunile interne, cum ar fi, de exemplu, una uh, fiind de eficiența resurselor. Aceasta este chiar problema până la urmă, pentru că dacă dorim ca, așa cum o prevede consensul pe care l-am adoptat, să devină o bancă mai puternică, să poată avea un mandat mai extins, atunci este clar că Banca trebuie să dispună de mai multe mijloace financiare și materiale, pentru că, bineînțeles, nu se pot acorda împrumuturi la fel uh, de bine în Uniunea Europeană sau într-o țară mai puțin echipată din punct de vedere instituțional, unde o monitorizare a proiectelor trebuie să se facă mult mai îndeaproape. Așadar, concluzia noastră generală, cea mai importantă, este că Banca Europeană de Investiții trebuie să facă mult mai mult în serviciul Uniunii, cu condiția ca toată lumea să poată să-i dea autorizația de a folosi mai multe resurse umane, dar și de a avea mai multe resurse pentru o organizare administrativă mai puternică. Aceasta este așadar recomandarea cea mai importantă, generală, și plecând de la această premisă, grupul nostru de experți a formulat mai multe recomandări, șase la număr. Prima este în mâinile dumneavoastră, pentru că acum sunteți în codecizie pe acest domeniu cu Consiliul de Ministri și este vorba de o mai bună administrare și punere în aplicare a mandatului Băncii Europene în general. Nu există nicio problemă la nivelul Parlamentului și al Consiliului. Considerăm că temele pe care le veți reține dumneavoastră ca fiind importante pentru mandatul băncii sunt cele pertinente. Infrastructurile economice, adaptarea la schimbările climatice, finanțarea și susținerea investițiilor private la nivel local, ajutoarele acordate IMM-urilor sau uh, alte obiective pe care dumneavoastră le veți considera prioritare în funcție de regiuni. Acestea, bineînțeles, nu vor fi puse la îndoială și este clar că Parlamentul trebuie să continue să stabilească prioritățile acțiunilor BEI și să fixeze pentru fiecare dosar un buget un uh, mandat. Însă ceea ce se poate face mai bine este ca apoi, la sfârșitul acestor proiecte, să există o coordonare mai bună între Comisie și Banca Europeană. Deci, mă refer aici mai ales la definiția orientărilor uh, ulterioare, operaționale. Este nevoie deci de o concertare anuală, chiar de mai multe pe an, între Banca Europeană de Investiții și Comisie, pentru ca prioritățile pe care dumneavoastră le-ați stabilit ca fiind importante să fie puse în aplicare mai precis, să fie monitorizate mai îndeaproape și să ducă la deciziile operaționale necesare, aferente. Și, în final, spuneam că în această lume în schimbare, un mandat pe șapte ani este, cred, de acum încolo o perioadă cam ambițioasă pentru a stabili obiective. Ar trebui să putem schimba traiectoria pe parcurs de acum încolo. Și noi recomandăm așadar mai multă flexibilitate în această stabilire a obiectivelor. Pe lângă această primă recomandare, am mai făcut și alte recomandări. O a doua recomandare urmează, de fapt, consensul pe care l-ați adoptat dumneavoastră cu privire la ajutorul pentru dezvoltare. Dumneavoastră ați dorit ca Banca Europeană să acționeze într-un mod diferit și să devină ceea ce nu era până acum, și anume o bancă de susținere, de ajutor pentru dezvoltare. BEI a fost uh, dorită ca mai mult ca o bancă de investiții. Uh, la început a fost creată ca o bancă de investiții pentru țările membre, dar astăzi cred eu că a venit momentul să se facă un pas înainte pentru ca banca să devină și un institut care susține dezvoltarea. Dar acest lucru nu se poate întâmpla de azi pe mâine și nici uh, bătând din palme. Este vorba, de fapt, de o modificare în profunzime, deci trebuie adaptate instrumentele, pe de-o parte, dar în același timp trebuie schimbată cultura instituției acesteia și acest lucru necesită timp. Pot să vă garantez că și comitetul de direcție al băncii și președintele băncii sunt absolut hotărâți să meargă în această direcție, dar acest lucru nu va putea să fie concretizat în fapte decât dacă banca uh, primește un mandat uh, prin care să poată recruta personal pentru a putea gestiona aceste politici mult mai complexe și nu se poate întâmpla pe de altă parte decât dacă în relațiile băncii cu comisia există proceduri mai, um, mai bine integrate, de blending, așa zis, de asociere a finanțărilor pe cale de donație și finanțările pe uh, schema de credit, pentru care banca are o expertiză foarte puternică. Deci credem că această împletire a celor două metode trebuie să fie făcută de acum încolo, va ține ceva timp până se va pune în aplicare, dar pe termen scurt considerăm că Banca Europeană de Investiții trebuie să acorde mai multă atenție unor subiecte care țin direct de dezvoltare, cum ar fi, de exemplu, problemele schimbărilor climatice, adaptarea la, schimbărilor, la schimbările climatice, chiar dacă aici e vorba de finanțare prin donație și nu neapărat tot timpul de finanțare prin credite. Banca trebuie de asemenea să acorde mai multă atenție infrastructurilor și investițiilor locale care au un impact pe dezvoltare și trebuie să își mărească atenția față de aspectele sociale, cum ar fi și aspectele drepturilor omului sau probleme de prevenire și soluționare de conflicte. Toate aceste noi aspecte fac parte din uh, acordul pentru dezvoltare la care dumneavoastră v-ați dat consensul și ar trebui deci să fie parte și din activitatea băncii. Lucrurile acestea se vor întâmpla pas cu pas și vor trebui să fie acompaniate de resurse materiale. Vorbesc, de exemplu, aici de un caz foarte concret de finanțarea educației sau de cheltuierile sociale. Un al treilea punct care mi se pare extrem de important pentru Parlamentul European este o decizie care trebuie luată despre tranșa opțională de 2 miliarde de euro pe care dumneavoastră o reținuseți tocmai pentru a o analiza după această analiză deci dacă această tranșă trebuie să rămână deschisă sau dacă trebuie să fie uitată și anulată. Grupul nostru a considerat că ar fi bine să eliberăm această tranșă blocată și să punem în aplicare o, acțiunile din această tranșă. În primul rând, nu se încearcă o schimbare a dosarelor regionale pe care dumneavoastră le stabiliseți de exemplu, țările în curs de aderare sau țările din partea, care fac parte din politica de vecinătate. Considerăm, deci, că aceste dosare sunt bine împărțite. Însă, mai ales după rezultatele pe care nu aș putea să le numesc rezultate după summitul de la Copenhaga, ar fi foarte valoros dacă am reușit să uh, sporim uh, mijloacele Uniunii Europene pentru schimbările climatice, mai ales pentru adaptarea țărilor sărace la efectele schimbărilor climatice. Vă recomandăm de aceea să eliberați acest, uh, acest uh, dosar pentru a putea cu adevărat combate schimbările climatice. Însă acest lucru se poate face cu două condiții. În primul rând, cu condiția ca să se instaureze un uh, mix foarte potrivit între credite și donații și, pe de altă parte, a doua condiție, aplicarea, punerea în aplicare a acestor uh, împrumuturi ar trebui să fie supuse unei mai bune coordonări și unei eficiențe mai mari în ceea ce privește cooperarea între instituțiile europene. Așadar, uh, o a treia recomandare ni s-a cerut să vedem dacă, în ciuda faptului că banca funcționează foarte bine, nu ar exista o posibilitate de a spori valoarea adăugată sau mijloacele Uniunii în ceea ce privește modelul său de afacere, modelul său de business. Pot să vă spun că, așa cum la sport este valabil uh, premiza să nu schimbe o echipă care funcționează bine și câștigă, așa este și la noi. Modelul de business la Banca Europeană funcționează bine, dar considerăm că trebuie să facem mai mult cu mai puține resurse și că deci am putea să utilizăm mai bine și mai mult garanția pe care le-o atribuiți uh, persoanelor care lucrează în această bancă. Foarte multe din operațiile care se desfășoară sub garanția Uniunii Europene, având în vedere progresele țărilor în curs de dezvoltare, ar putea fi derulate pe riscul propriu al băncii, ceea ce ar schimba lucrurile în um, dosarele de finanțat, în diferitele acțiuni de finanțat ale băncii. Din nou, nu-mi găsesc cuvântul în franceză, spune vorbitorul, e nevoie de un graduation al activităților băncii și încurajăm banca să își dezvolte mai multe activități pe risc propriu, așa cum s-a întâmplat, de fapt, de curând, banca finanțând pe proprie răspundere și pe propriile fonduri, împreună cu Comisia, operații de asistență tehnică în țările în curs de dezvoltare sau a contribuit la o îmbunătățire a capacității administrative a mai multor țări, a contribuit de asemenea la diferite împrumuturi în concesiune, tot în scopul dezvoltării. Așadar, bugetul comisiei ar putea uh, cel puțin la început, să fie considerate ca resurse proprii ale băncii și am recomandat așadar o mai bună împletire a acestor responsabilități. Ar mai fi multe de spus și despre colaborarea dintre bancă și celelalte instituții financiare multilaterale și cu Comisia. În ce privește cooperarea cu Comisia, Veți vedea că în raport există foarte multe propuneri în acest sens. de alminteri, pot să vă spun foarte direct că am constatat că există și de o parte și de cealaltă o uh, bunăvoință în sensul uh, acestui, acestei abordări de combinarea uh, creditelor și donațiilor. Este o cooperare care funcționează, poate mai greu decât ne-am fi dorit noi, dar ea există. Un element al cooperării internaționale și aici o să mă refer la un lucru pe care mi-l reproșez în trecutul meu, este cel legat de cooperarea între organizațiile financiare multilaterale. În reuniunile G7, G8, toate G-urile astea, se spune mereu că trebuie să existe o mai bună coordonare între instituții. Și instituțiile sunt invitate să coopereze, sunt încurajate să o facă. Dar această abordare este utilă, să știți, pentru că ea duce la niște efecte. Lucrurile se îmbunătățesc, chiar dacă nu foarte mult. Însă fiecare instituție ține foarte mult la uh, competențele sale și are și motive pentru asta, pentru că acționarul său, care este statul membru, recomandă tocmai acest lucru, așa cum de-al îi recomandă și să coopereze cu alte instituții. Cumva e un fel de cerc vicios, ca să zic așa acest aspect al cooperării internaționale. Întotdeauna este loc de mai bine aici, dar Există în continuare un fel de perete de sticlă care nu poate fi spart dacă nu încercăm să modificăm un pic uh, frontierele instituționale și dacă nu ne pregătim instituțiile în vederea cooperării. Cred de aceea că trebuie să continuăm să încurajăm instituțiile să colaboreze mai bine, să nu acorde finanțări paralele, impunând clienților să uh, completeze de șase ore același formular. Trebuie așadar să existe, să se găsească o serie de soluții pe care nu voi insista, dar care să ofere o colaborare mai eficientă și asupra cărora voi reveni în data. În fine, mai există un element în, uh, la Banca Europeană pentru Investiții care e foarte interesant. Este o bancă mare de finanțare externă. Ea există. Anul trecut doar a acordat împrumuturi de vreo 9 miliarde de euro. O sumă mult mai mare decât cea acordată de alte instituții asemănătoare. Această bancă a crescut odată cu Uniunea Europeană și a acordat împrumuturi între granițele acesteia. Puțin, puțin câte puțin a crescut, cum spuneam, poate fără să ne dăm seama, și iată, acum vedem că ea s-a dezvoltat cu cultura vechii bei. E bine, acum cred că a sosit momentul, dacă nu cumva, să, să ne punem problema dacă nu cumva n-ar trebui să creăm un fel de filială a BEI care să uh, se ocupe de aspectele externe. Și mă gândesc că, uh, cel puțin grupul meu asta este de, de această părere este, este că aceasta ar fi o soluție bună pentru că ar acorda mai multă vizibilitate acțiunilor externe ale BEI, astfel încât asta ar duce și la un fel de schimbare a culturii interne, ar face ca această bancă să fie mai responsabilă, să se adapteze mai bine acțiunilor sale externe punând accentul și pe acestea și nu doar pe cele interne și astfel serviciile acordate partenerilor ar fi mai bune, uh, legătura cu aceștia ar fi mai strânsă și în cazul în care ne pregătim de un alt fel de viitor, asta ar reprezenta un pas în acea direcție. Și acum ajung la următorul subiect, după care mă voi opri pentru că cred că deja am vorbit cam mult, domnule președinte, și anume la perioada până în 2020, în timpul căreia prezența externă a Uniunii se va manifesta mai mult. Și noi suntem de părere că trebuie să uh, mergem și mai departe, să ne gândim la tot felul de soluții pentru ca Uniunea Europeană să dispună de un instrument mai vizibil și mai eficient de reprezentare în afară. Noi am oferit două căi posibile, două alternative spre studiu. Ele trebuie să fie analizate de cei care vor avea în vedere mijloacele de punere în aplicare, modalitățile juridice și financiare de a face acest lucru. Însă ambele variante au un element comun. Credem că ele sunt fezabile fără să, se, fără să fie nevoie de bani suplimentari, de finanțare suplimentară. Practic se încadrează în capitalul pe care îl veți vărsa în cele două entități care tocmai au fost create și probabil că ar trebui să funcționeze cu costuri reduse. Prima opțiune ar fi reunirea băncii europene și a acelei părți din comisie care se ocupă de activitățile de investiții. Reunirea acestor segmente ar duce la crearea unei posibilități de a integra mult mai bine finanțarea bugetară și respectiv uh, împrumuturile pe termen lung. O astfel de alternativă, așa cum spuneam, s-ar putea realiza prin uh, contopirea unei părți din Banca Europeană cu o parte din comisie. A doua soluție ar fi să se reunească toate ghișeele din statele membre care contribuie la finanțarea externă. E vorba de acel 63% din capitalul pe care îl are Uniunea Europeană în Berd la Londra Resursele provenind din donațiile comisiei ar intra tot acolo, de asemenea uh, latura externă a BEI și tot acolo ar putea intra și Banca Consiliului Europei. Ei bine, toate aceste instituții plasate sub uh, umbrela aceleiași autorități ar duce la o mai bună vizibilitate, la o sinergie sporită a acțiunilor fiecăreia dintre ele și ar duce la o instituție de talie mare pe plan internațional care ar putea să constituie uh, Stalgerul celălalt față de Serviciul European pentru Acțiune Externă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Merci beaucoup, cher ami. effectivement... Mulțumesc foarte mult. A fost într-adevăr o prezentare extrem de densă care a conținut foarte multe propuneri pe care le vom studia îndeaproape. Voi da cuvântul domnului vicepreședinte Calfin, domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să-i mulțumesc și domnului Condusiu pentru raport, raportul grupului de înțelepți. E un raport care ne oferă o imagine limpede cu privire la ce anume ne propunem prin acest mandat extern al băncii. Și e un raport care trezește foarte mult interes Așa cum spuneați, domnule Condesiu, este un raport care ar putea să schimbe cultura uh, din activitatea băncii în ce privește aspectele externe ale muncii sale. Atunci când ne gândim la ce ne dorim de la Banca Europeană de Investiții, pe ce privește aspectele sale externe, sunt puține lucruri pe care am putea să le spunem. Mai întâi, rezultatele acestei activități și felul în care Banca Europeană de Investiții adaugă valoare la uh, efectele celorlalte programe ale sale cu bani de la buget. A doua chestiune se leagă de coordonare. E o chestiune care se regăsește în mod repetat în raport și un lucru foarte important dacă ne propunem să obținem sinergii fără să complicăm prea mult lucrurile prin structuri suplimentare sau prin bani suplimentari care nu se știe dacă vor fi bine și eficient folosiți. Când vorbim de coordonare, mă refer, când vorbim de coordonare, mă referam la coordonare și internă și externă, dar voi reveni asupra acestui lucru. Încă un element foarte important și anume transparența Băncii Europene de Investiții, pentru că ea lucrează cu țări unde este foarte important modul în care finanțarea Băncii Europene de Investiții și altor instituții financiare, banii respectivi să fie utilizați corect. Domnul Condusu spunea că există o problemă cu administrația din majoritatea acestor țări și tocmai de aceea interesul pentru rezultatele obținute, pentru cum se cheltuiesc banii, este foarte ridicat, inclusiv din partea actorilor non-guvernamentali, așa cum știm. Când vorbim despre transparență, ar trebui poate să vorbim și despre vizibilitate. Este o altă chestiune care ține de acțiunile Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește mandatul extern. Măsura în care țările își dau seama că este vorba de o chestiune care ține de politicile Uniunii Europene. În ce măsură se înțelege faptul că nu e vorba doar de o bancă comercială care face programe, desfășoară programe în diverse țări, ci ține de politicile Uniunii Europene care își propun dezvoltarea țărilor membre. Și este o chestiune care va trebui uh, abordată în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei. Poate că ar trebui să venim și cu niște propuneri. Voi, reveni, voi, uh, voi detalia ceva mai încolo fiecare dintre aceste chestiuni la care doream să mă refer. Este foarte important și raportul vorbește foarte mult de coordonare internă în interiorul Uniunii Europene, între instituții. Se propune de asemenea crearea unei platforme în care să fie implicați diferiții actori și care ar putea fi incorporată în politicile Uniunii Europene. Vorbim despre resursele proprii ale băncii, dar și de bugetul Uniunii Europene, despre lucruri care uneori se risipesc în direcții în diferite direcții generale, în diverse portofolii, diverse portofolii, comisii ale Parlamentului. De aceea este foarte important să găsim un uh, element central, să găsim uh, un liant al, acestui, uh, al acestei structuri care să ajute la coordonarea activităților sale, altminteri mă tem că rezultatele nu o să ne mulțumească. Și asta e valabil în special atunci când vorbim despre ideea cu care eu unul sunt de acord de a acorda băncii competențe suplimentare în ceea ce privește utilizarea banilor de la buget față de alte instituții care au uh, competențe în uh, decizii legate de cheltuirea uh, bugetului Uniunii Europene. În ce privește mandatul european, mandatul extern, este foarte important Desigur să um, există o mai bună coordonare între instituțiile financiare internaționale, însă întrebarea care se pune este care dintre aceste instituții este principala. Eu pot să vă asigur că FMI-ul sau orice altă uh, instituție financiară internațională, nu știu dacă uh, țin seama de obiectivele BEI. Există, deci, limite în această cooperare uh, Sigur că ar fi bine să trăim într-o lume ideală în care toate organizațiile internaționale își propun exact aceleași obiective și au aceeași abordare coordonată în fiecare țară, însă cred că putem să ne gândim la anumite pachete comune, de ce nu? Cu FMI, cu Banca Mondială, cu alte instituții. Și iarăși, în felul acesta, rolul uh, Uniunii Europene ar fi mai vizibil și am putea să ne străduim cu toții în aceeași direcție. E posibil în diferite domenii, cum ar fi IMM-urile, infrastructura, mediul și altele, sau asistența tehnică. Iarăși un domeniu în care BEI ar putea să capete mai multe competențe. Genul acesta de abordare cred eu că ar fi cea mai nimerită. Nu neapărat așa o cooperare în mod general, ci pachete concrete în care să existe o coordonare. Apoi când vorbim despre rezultate, e foarte bine să spunem și problema asta va apărea pe tapet din nou și din nou, că este, sunt satisfăcătoare, sunt bune rezultatele pe care le obține BEI în diferitele țări. Trebuie să avem o, o analiză mai vastă. Întrebarea se, care se pune este dacă banii cheltuiți de la bugetul Uniunii Europene se cheltuiesc așa cum se cuvine. Pentru că noi cerem băncii să fie eficientă, dar nu suntem foarte atenți noi la felul în care se folosesc banii de la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să vedem ce funcționează, ce nu funcționează, nu funcționează și unde trebuie sporită eficiența. De asemenea, trebuie să fim ceva mai critici cu felul în care se cheltuiesc de către Uniunea Europeană banii de la fondul pentru, fondurile pentru dezvoltare. Sunt și lucruri bune, dar poate că nu strică să extindem puțin sistemul. Încă un element pe care dumneavoastră îl menționați în raport, cel legat de obiective, unde Bay uh, lucrează în cadrul mandatului extern, e vorba de dezvoltare, de IMM-uri, dar atunci când vorbim despre dezvoltare în diferitele țări și de efectele pe care aceste investiții sau creditele ar putea avea, n-am putea să ne gândim la un rol mai activ, de exemplu în domeniul educației sau al sănătății. Iată, Banca Mondială are multă experiență în acest domeniu. Cred că, până la urmă, o astfel de abordare uh, ar putea să fie uh, luată în calcul. Menționat dumneavoastră în raport că așa ceva ar putea fi avut în vedere la jumătatea perioadei, dar Poate că ar trebui să ne gândim și la impactul acestor credite asupra uh, educației, asupra combaterii sărăciei, practic asupra acelor elemente care țin de viața de zi cu zi a cetățenilor. Poate că ar trebui să creăm criterii pentru măsurarea eficienței utilizării fondurilor BEI în diferite state membre. Încă câteva elemente Sunt convins că vom avea multe discuții, să, ocazie să discutăm despre aceste lucruri. E foarte important să includem aici și pe ceilalți actori. Nu numai uh, instituțiile Uniunii Europene sau celelalte instituții financiare internaționale, ci și instituțiile care țin de Națiunile Unite, de exemplu, UNICEF, să zicem. Au și ei programele lor, sau Crucea Roșie Internaționale, sau uh, alte instituții sau Semiluna Roșie sau alte instituții care au și ele programe, dar și ONG-uri, care uneori sunt critice față de BEI, dar până la urmă recunosc și ele că cel puțin în ultimul an s-au înregistrat, s-au înregistrat progrese semnificative, în special în ceea ce privește uh, transparența BEI. Deci, cred că ar trebui să ne gândim mai mult la a implica și alți actori în uh, tot acest proces și în special la evaluarea activității BEI. Unul dintre lucrurile pe care va trebui să-l hotărâm este mandatul care trebuie încredințat. Domnul Condusiu s-a referit la faptul că acesta este utilizat pentru domeniul mediului și că nu are legătură cu plafonul pentru regiuni pe care îl avem. E o idee foarte bună, dar mai trebuie să ne mai gândim la ea, pentru că, iată, numai uh, mediul este vizat. Și mă întreb dacă e suficient să uh, dăm, să acordăm acești bani pentru toate aceste domenii și nu ar fi poate mai bine să ne concentrăm pe unul singur. Cred că ar trebui să punem accentul pe dimensiunea regională a utilizării acestor fonduri și pe modul concret în care vor fi ele utilizate. Și încă o problemă pe care aș vrea să o men menționez. Spuneți în raport că capacitatea administrativă din aceste țări este destul de slabă, însă cred că în cadrul coordonării ar trebui să avem în vedere o mai bună coordonare, coordonare de exemplu, cu Serviciul European de Acțiune Externă delegațiile Uniunii Europene care reprezintă Uniunea Europeană, în, cu delegațiile care reprezintă Uniunea Europeană în aceste țări, să primim și uh, punctul lor de vedere, pentru că mă îndoiesc că BEI că altminteri uh, Bei ar putea să uh, aibă o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă în țările respective de asemenea, sporirea numărului de personal, iarăși o idee bună, dar sinergiile ar putea fi utilizate și ele. Mă voi opri aici, domnule președinte, fiindcă știu că aveți misiunea de a uh, face ca uh, timpul să fie respectat, așa că sunt convins că vor fi foarte multe subiecte pe care le vom avea în discuție și aștept cu mult interes acest lucru. Mulțumesc, dragi colegi. Cred că prezentarea domnului Camdesu a permis să lansăm o dezbatere minunată pe care, la care ați contribuit într-o manieră magnifică. Din păcate însă, în câteva minute ar trebui să oprim acest schimb de opinii. Pe lângă ceea ce a afirmat uh, domnul raportor, vicepreședintele Calfin, aș dori um, să atragă atenția la un aspect asupra căruia nu ne-am axat uh, suficient până în acest moment în Comisia pentru Buget. Este vorba despre coordonarea între toate instituțiile internaționale și toate forurile internaționale, așa cum uh, a amintit și domnul Camdesiu. Acest subiect este important, precum și cel al coordonării politicilor statelor membre. Și aceasta pentru că uh, bugetul Uniunii Europene alocă 8 sau 9 uh, miliarde de euro pentru dezvoltare în fiecare an. Dar dacă mai adăugăm și bugetele naționale ale celor 27 de state membre care merg spre uh, dezvoltare, suma se multiplică cu 10. Iar coordonarea uh, acestor uh, uh, eforturi acestor 28 de uh, bugete se face teoretic în cadrul reuniunilor Consiliului cu miniștrii responsabili. Și acesta este unul dintre uh, subiectele majore pe care le vom uh, aborda cu uh, siguranță. Politica de dezvoltare nu este decât un exemplu, mai sunt și alte domenii importante, precum cercetarea. Marile subiecte pe care le vom aborda odată ce vom susține revizuirea perspectivei financiare și maniera de finanțare a obiectivelor comune ale Uniunii în anii care vin. Trebuie să vedem așadar cum putem garanta cât mai bine faptul că bugetele naționale contribuie și ele la finanțarea obiectivelor comune o europene. De fiecare dată când bugetele uh, naționale uh, vin pentru a suplimenta Uh, bugetul european, trebuie să ne asigurăm că există niște sinergii și că nu avem de-a face cu niște acțiuni separate, adesea contradictorii. Așadar, trebuie să existe un amestec uh, între um, subvenții și uh, împrumuturi, deci între sursele financiare diferite din punct de vedere tehnic, dar trebuie să existe de asemenea un amestec politic favorabil. Domnule Camsum are câteva uh, cuvinte, um, are câteva minute la dispoziție pentru a ne adresa încă câteva cuvinte, după care vom încheia discuția. Microfon pentru vorbitor, vă rog. Domnule președinte, aș dori să vă spun că uh, ultimul punct la care v-ați referit uh, dumneavoastră face parte dintr-o propunere uh, a noastră de a crea o platformă pe care să regăsim pentru acest amestec uh, nu doar Comisia și BEI, ci și uh, partenerii noștri uh, bilaterali. Deci partenerie din state membre pentru a putea coordona și mai bine activitățile și pentru a ajunge la sinergii mai bune. Aș dori să mai spun încă două sau trei lucruri în legătură cu cele două miliarde. Aș dori să vă spun că noi ne gândisem că ar trebui să alocăm uh, aceste uh, miliarde uh, schimbării uh, climatice, iar distribuția regională ar trebui să se facă în funcție de proiectele uh, în domeniu. Însă, în realitate, aceste două miliarde uh, vor contribui la ceva mult mai important. Pentru că dacă mai adăugăm cele 3 miliarde din resurse proprii BEI, vom ajunge la 5 miliarde și așa mai adăugăm niște bani la cei șapte miliarde care vin din bugetul Uniunii uh, Europene. Practic vorbim despre trei pachete financiare uh, pe care le punem uh, împreună pentru a avea o abordare mai credibilă. capacitatea care vine din resursele Comisiei ne-ar putea permite nu doar să atenuăm efectele, ci să existe și adaptări ale statelor mai sărace. Aș dori să vă mai spun încă ceva. Și aceasta fără să încerc să vă uh, flatez. E bine, printre marile schimbări care s-au produs în ultimii ani, um, vor putea menționa și rolul Parlamentului European. În grupul dumneavoastră a observat că există domenii în care acțiunea Parlamentului deja a fost decisivă. Primul este uh, acordul asupra dezvoltării și anume practic lansarea unei uh, revoluții culturale în acest uh, sens, într-un domeniu așadar care nu era prioritar până în acest moment. Și apoi trebuie să vă mai spun că dacă am îndrăznit să facem propuneri pentru viitor cu ideea de a avea o mare bancă europeană pentru dezvoltare și investiții, e bine, am făcut asta pentru că raportul Michel de acum 2 ani pur și simplu ne-a incitat să reflectăm la această posibilitate pentru a vedea cum am putea să apropiem uh, mai bine uh, Berd uh, de Bay. Și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Domnul Berman a solicitat să intervină, așadar aveți 30 de secunde. Eu am fost jurnalist la radio pentru 20 de ani, așa că pot să mă exprim în două minute, dar uh, nu chiar în 30 de secunde. Ca și raportor uh, pentru mandatul uh, extern al BEI, din cadrul Comisiei pentru Dezvoltare, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că uh, acest raport este extraordinar și vine exact la momentul potrivit. Ne aflăm la jumătatea mandatului și e important să revizuim lucrurile în acest moment. Cu siguranță vom uh, incorpora mare parte din recomandările dumneavoastră în raportul nostru. Oricum, putem dezbate pe larg subiectul trebuie să avem uh, cu adevărat o bancă reală pentru dezvoltare. Asta să solicitat și dumneavoastră, însă atunci am intrat în concurență cu Banca Mondială. Uh, și uh, Uniunea Europeană deține, dacă nu mă înșel, 27 dintre acțiunile băncii mondiale. Oare ce trebuie să facem? Să consolidăm Banca Mondială sau să avem o bancă serioasă a noastră? Evident, e bine să avem propriile noastre uh, instrumente, dar uh, oare ar fi bine să existe o concurență între două entități care până la urmă uh, au cam aceleași obiective, și anume, în principal, reducerea sărăciei. Vorbim și despre incluziunea financiară și despre accesul la servicii financiare a cetățenilor lumii. Ne referim și la economii și la asigurări și aceste lucruri sunt esențiale. Poate ar fi bine să avem uh, o uh, reuniune și cu cel care a uh, scris o carte despre acest subiect referitor la Kenya și am și un cadou din partea acestei persoane pe care pot să vi-l arăt. În ceea ce privește inovațiile în domeniul serviciilor financiare, putem apela până și la serviciile telefonelor mobile. Dar, uh, revenind la subiectul nostru, Banca Europeană de Investiții este foarte timidă. Dumneavoastră spuneți că doriți o schimbare instituțională, structurală, care este una extrem de importantă. Doriți o viziune uh, globală asupra Europei. Ei bine, în acest caz, uh, prietenul meu din Kenya are nevoie de acces, un acces de jos în sus. Banca Europeană de Investiții se ocupă adesea de mari actori, eh, dar mai puțin eh, de eh, IMM-uri și clienți mici. Însă în Europa lucrurile stau mai bine, e adevărat. Însă, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, cred că Banca Europeană de Investiții poate să mai îmbunătățească lucrurile în privința accesului. În ceea ce privește rețelele băncilor locale susținute de uh, BEI, care evident nu are agenții proprii în fiecare țară sau în fiecare regiune, ei bine, aceste instituții trebuie um, susținute în lumina obiectivelor pe care le-ați descris, de exemplu, economia durabilă, cultura locală, încălzirea globală, toate în lumina Tratatului de la Lisabona. Banca Europeană de Investiții, cred eu, uh, a trebuit să-și arate influența atunci când vorbim despre microinvestiții. S-a menționat aici uh, valoarea de 10 miliarde uh, a băncii mondiale, a băncii europene de investiții și 90 de milioane de aici sunt folosiți pentru exact ceea ce am menționat. Uh, sper însă că uh, vom reuși să susținem și alte zone, chiar să, dacă nu am uh, înființat agenții în Mali, ci apelând pur și simplu la băncile locale care pot să ofere un anume acces grupurilor de cetățeni care până acum n-au avut acces la finanțare. Am face foarte mult bine dacă am proceda astfel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Meștat va încheia discuția. Eu aș mai dori să spun următoarele. Evident, Uh, Banca Mondială și Banca Europeană de Investiție și punctul lor uh, comun uh, finanțarea în Europa, dar Banca Mondială până la urmă e formată din americani care au anumite interese. Banca Europeană de Investiții are o misiune odată cu tratatul de la Maastricht și este încurajată și de uh, tratatul de la Lisabona, așa cum spunea și domnul președinte Van Rompuy. Trebuie să vorbim cu aceeași voce în uh, toate uh, forurile uh, financiare internaționale și să creăm niște schimbări politice importante. Și până la urmă, schimbările pe care le dorim vor apărea astfel de la sine. Domnul Veștale are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, foarte pe scurt, pentru că cu siguranță vom mai discuta această uh, problemă. Aș dori uh, doar să confirm faptul că pentru Banca Europeană de Investiții, uh, toate recomandările uh, Comisiei Cam de Su uh, pentru termen scurt, pe termen scurt sunt binevenite. Excepția reprezentată de recomandarea de a crea o filială. Evident, această opțiune trebuie studiată încă în detaliu de acum înainte. Înțelegem însă Uh, opinia cam de su care vede uh, o manieră de a provoca o schimbare culturală, uh, cum spunea densul Trebuie așadar să Uh, schimbăm această cultură în cadrul Uniunii Europene, uh, însă mai trebuie și să vedem uh, cum am putea face acest lucru și dacă este oportun să creăm o filială. Oricum, toate celelalte recomandări pe termen scurt și mediu sunt binevenite. Și aceasta pentru că ele vizează, vizează armonizarea mandatului extern. Unor este dificil să explicăm de ce autorizăm uh, o acțiune într-o regiune și nu în alta, de ce folosim un instrument pentru anumite regiune și unul în altul și așa mai departe. Așadar, uh, armonizarea mandatului ar reprezenta un lucru excelent. Același lucru este valabil și pentru recomandarea de a stabili anual niște directive uh, operaționale printr-un acord între Comisie și BEI. Acesta ar fi un mijloc practic de a îmbunătăți coerența și alinierea obiectivelor și mijloacelor. Cred că am putea fi mai eficienți dacă am acționa mai mult uh, pe coerență. Și adaug că recomandarea de a aloca cele 2 miliarde din rezervă luptei uh, împotriva schimbării climatice, uh, mi se pare o idee foarte binevenită și potrivită. Prin urmare, confirm, recomandările pe termen scurt sunt acceptabile și sunt binevenite din perspectiva BEI. În ceea ce privește cea de-a doua parte a raportului, care vizează sugestii pe termen lung, ei bine, nu vreau să spun multe astăzi, ci constat doar că această a doua parte ridică anumite uh, întrebări uh, importante, întrebări complexe și primele uh, reacții ale dumneavoastră, domnule președinte, și ale domnului Berman ne arată clar că există destul conținut pentru o dezbatere care să aprofundeze lucrurile. Nu vreau să mai spun multe la acest moment în legătură cu uh, relația dintre BEI și cetățenii europeni. Oricum, noi împărtășim uh, îngrijorarea care se află la baza recomandării Comisiei Cam Su de a uh, consolida coerența, eficiența și vizibilitatea uh, acțiunii externe a Uniunii Europene. Și aceasta pentru că dacă vom uh, mai avea ocazia unor dezbateri, aș putea să vă dau uh, foarte multe exemple care dovedesc că pierdem din eficiență și din vizibilitate politică datorită uh, modului în care acționăm vis-a-vis -vis de ceilalți actori europeni și naționali. Deci se acționează într-o manieră foarte dezorganizată. Deci este interesul nostru comun să consolidăm coerența, eficacitatea și vizibilitatea Uniunii Europene. Împărtășim această îngrijorare în totalitate, iar Comisia a făcut niște uh, sugestii radicale. Eu cred însă că acestea merită examinate într-o manieră mai detaliată. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Camdesu. Vizibilitatea, evident, este un lucru esențial. La un moment dat uh, uh, am auzit uh, că um, vis-a-vis -vis de un om de stat se spunea că are foarte multe calități, dar marele său defect este că este modest. Domnul Camdesu vorbea despre virtuțile bei, domnul Măcitat vorbea despre modestia dumneavoastră, care este un defect mortal. Așadar, ar trebui să facem totul astfel încât BEI să fie mai bine uh, cunoscută, astfel încât uh, funcționarea sa să uh, devine din ce în ce mai cunoscută. Evident, lucrurile pot fi îmbunătățite, așa cum au sugerat unii și alții. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor. Acesta a fost un prim schimb de uh, opinii. Pornind de la acest uh, schimb, Comisia Europeană va prelua concluziile și va face recomandări și apoi va fi oficial sesizată pentru a contribui la această dezbatere. Oricum, vă mulțumim foarte mult. Merci. Voilà. Karl accompagne. Bien, alors, euh, les vice-présidents qui étaient restés. Vicepreședinții care au rămas uh, în mod modest în sală ar putea urca acum la podium pentru ca să demonstreze mai multă vizibilitate. Bun, trecem acum la punctul 5 și 6. Vom uh, respecta acum ordinea de zi și vom discuta despre prioritățile bugetului Comisiei pentru 2011 și vom analiza un document de lucru care fusese prezentat deja ultima dată de către doamna Jidrevska, iar apoi prezentarea proiectului de raport. Sidonia, ai cuvântul. Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym zaprezentować... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint, în primul rând, prioritățile bugetare. Așa cum ați spus uh, foarte corect, am mai vorbit despre aceste subiecte în ultima noastră reuniune a Comisiei pentru Bugete și am discutat și documentul de lucru care vorbea despre noua procedură bugetară anuală adusă de tratatul de la Lisabona. Voi uh, prezenta de aceea acum numai noutățile în legătură cu acest buget. Avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să vă vorbesc doar de două mesaje importante pe care le-am inclus în acest document, pentru că documentul în sine este foarte complex și chiar de la început uh, aș, vre, aș dori să limitez prioritățile bugetare doar la câteva aspecte, doar că a fost foarte dificil să rezist tentației și dorinței colegilor mei în același timp pentru ca uh, aceste priorități să fie mai numeroase. A fost destul de dificil, deci, să renunțăm la anumite priorități. Cei care știu că am dorit la început să limitez aceste priorități, pot să fie probabil oarecum dezamăgiți, pentru că documentul meu a fost extins. Însă această lărgire a documentului meu nu este rezultatul unei unei întâmplări, ci rezultatul mai degrabă a întâlnirii mele la Strasburg cu comisiile specializate, cu raportorii pe teme bugetare din Parlamentul European, care au menționat mai multe probleme care mi-au atras atenția. Iată de ce documentul pe care vi-l propun astăzi este mai complicat decât documentul pe care l-am uh, evocat acum o lună. Așadar, să revenim la cele două mesaje principale. Aș dori să mai uh, subliniez încă o dată că perspectiva multianuală care a fost negociată în 2006 a ajuns acum la limitele sale. În engleză se spune că a ajuns la limita, la perete, se spune în poloneză cel puțin indiferent care ar fi perspectiva noastră, marja de manevră care ne-a rămas la dispoziție este extrem de limitată în contextul actual. Am dorit să descriu toate acestea în propunerile mele cu privire la prioritățile bugetare, dar, din păcate, va trebui să ne amintim de această realitate cât se poate de tristă, pentru că perspectiva multianuală a fost revizuită deja de patru ori. Faptul că acum spunem că nu avem destule mijloace financiare nu este un lucru nou. Până în 2011 nu vor fi destule, cu siguranță. Acesta este deci unul din mesajele principale. Al doilea mesaj se referă la unul dintre visele mele cu privire la uh, anul 2011 mi-ar place dacă și Comisia Europeană ar uh, stabili tineretul ca um, o prioritate. Nu vorbesc aici numai de persoane tinere, ci vorbesc de moment important în viața fiecăruia în ceea ce privește trecerea de la educație la piața muncii. Așadar, tinerețea legată de um, piața muncii și de aspectul inovator. Mm, odată cu construirea pieței comune și odată cu extinderea acesteia către cea de-a cincea libertate de cunoaștere de data aceasta, este un subiect uh, foarte important. Aș fi vrut să mă uit la ceea ce propune bugetul Europei pentru oamenii tineri, ce se întâmplă cu tehnologiile, ce le putem propune mai departe. Deci, în cadrul acestei activități voi mai reveni către dumneavoastră cu propuneri concrete, cu proiecte pilot care se referă la generația tânără. După cum am spus deja, în cadrul întâlnirilor mele cu diferitele comisii parlamentare, am obținut informații suplimentare pentru acest document, care nu este un document închis. Vreau să vorbesc pe scurt despre ritmul activității noastre și despre ceea ce mai urmează de făcut. Până în 25 februarie seara puteți depune amendamentele cu privire la prioritățile bugetare. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-au spus deja că vor să fac câteva recomandări și sunt de acord cu majoritatea pe care le-am auzit. Mai aștept și alte comentarii din partea altor colegi pentru modificarea acestui document și sper ca acesta să fie adoptat la plenara 2 din martie. Aș dori de asemenea ca acest document să fie perceput ca o primă cale, poate nu o primă cale din partea Parlamentului European, dar o primă cale pe care a luat-o o instituție europeană în această direcție pentru bugetul 2011. Comisia acum este nouă și nu a putut să-și prezinte încă prioritățile bugetare, așadar suntem primii în acest sens în procedura bugetară pentru 2011. Sper să folosim bine această șansă și sper să elaborăm o poziție fermă a Parlamentului European care să poată fi prezentată în toamnă, atunci când va avea loc dialogul comun cu Comisia Europeană. Aș vrea de asemenea în final să vă atrag atenția asupra unor aspecte care ar trebui mereu să fie prezente în discuțiile noastre. Mă refer la bugetul pentru anul 2011, care este un buget mai special. Este special pentru că este primul buget care se va pune în aplicare după regulamentul pe care îl impune tratatul de la Lisabona, dar este în același timp și un prim test pentru a vedea dacă Parlamentul European poate cu adevărat să facă mai multe. În al doilea rând, noi considerăm că aceasta va fi și o încercare înaintea creării unei perspective financiare pentru după anul 2013. Iată deci convingerea mea decurge de aici. 2011 este un an extrem de important și vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră și aștept alte recomandări. Mulțumesc, Sidonia, spune președintele. Într-adevăr, e vorba de o importanță deosebită politică a acestui buget și suntem foarte bucuroși că raportul a fost uh, acordat unei persoane de calitatea dumneavoastră. Bun. Dorește acum Ani Jensen să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Sidoniei pentru un document atât de bun. Cred că este un document de lucru pe care aș dori și eu să mai spun câte ceva. Documentul de lucru cu privire la procedură reflectă faptul că avem în momentul de față și tratatul de la Lisabona cu noile proceduri pe care le aduce, dar și faptul că am avut o reformă în interior. Mai mulți uh, care au mai multe persoane care au fost uh, prezente, cum a fi Reimer Böge, își amintesc că uh, cât de dificil a fost să exprimăm, să explicăm, de exemplu, altor persoane din Parlamentul European ce înseamnă, de fapt, procedura bugetară și că de multe ori este diferită de procedura legislativă. Aș dori să menționez un aspect tehnic care este însă de mare importanță pentru toate grupurile politice. La pagina 4 sau 5, în funcție de versiunile lingvistice, se menționează delegația la Comitetul de Conciliere. Am avut foarte multe discuții despre cum ar trebui să aibă loc această negociere, pentru că a existat o tendință în Parlamentul European de a spune că această procedură poate să se deruleze după specificul oricărei proceduri de conciliere, când, de fapt, aceasta a fost întotdeauna prerogativa Comisiei Bugetare. Și noi am folosit majoritatea timpului uh, din fiecare an pentru a pregăti această conciliere, pentru a uh, ne reexamina argumentele și pentru a ști mai bine care sunt regulile și normele care se aplică în detaliu. Aș vrea să mă asigur că formularea din acest document cu privire la delegația la Comitetul de Conciliere înseamnă în continuare că suntem în măsură să spunem că grupurile decid cine vor fi membrii în Comitetul de Conciliere și că președintele nostru va fi cel care va uh, fi așezat la această masă de negociere și împreună cu raportorii vor fi cei care vor derula negocierile. În textul englez, eh, care diferă de alte versiuni lingvistice, se spune că o echipă mică va pregăti decizia. De fapt, e vorba de pregătirea propunerii de decizie, dacă nu mă înșel. Este foarte important să implicăm toate persoanele care vor fi prezente la această negociere. Știu că există o sugestie să avem o echipă mai mică cu președintele, raportorii și eventual raportorii pe diferite domenii specializate. Așa am încercat să procedăm din ce în ce mai mult în ultima vreme, pentru că în timpul, pe parcursul acestor negocieri, câteodată trebuie să devii foarte precis în ceea ce privește detaliile, cum ar fi, de exemplu, Galileo a fost foarte util să avem persoane foarte experimentate în acest domeniu, care știau materia foarte bine. Trebuie să ne asigurăm, deci, că atunci când decidem componența acestei echipe, toate persoanele care sunt uh, abilitate să discute în detaliu la negociere să fie prezente la această decizie. Întotdeauna vom câștiga ca parlamentar pentru că suntem mai deștepți, mai șmecheri decât cei de la Consiliu. Și așa se va întâmpla și pe viitor, sper eu. Vreau doar să mă asigur că interpretarea celor scrise în acest document uh, va, nu va fi diferită de procedura pe care am aplicat-o în ultimii ani și că vom, fi, vom avea persoanele în această decizie care, pe care dorim să le vedem uh, la hotărâri, când se ia această hotărâre cu privire la negociere. Mulțumesc, spune președintele, foarte clar. Iuta, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. În ceea ce privește ultimul aspect pe care l-am menționat, An, nu vreau să spun prea multe, pentru că știu că și în grupul nostru, în grupul nostru de lucru și în grupul politic am discutat despre această problemă. Știu că mai multă lume a luat cuvântul pentru că și-au spus părerea despre cum ar trebui să arate această procedură. Sigur că în continuare este vorba de fapt de mandatul pe care îl va primi această grupă de negociere, fie că e vorba de 3 persoane sau de 27 de persoane. Ambele variante trebuie discutate în detaliu. Eu aș dori să-i transmit Sidoniei că documentul cu privire la prioritățile a fost extrem de bine elaborat. Ea știe foarte bine și așa știu și ceilalți, bineînțeles, care mă cunosc. Eu sunt foarte zgârcită în ceea ce privește laudele, dar vreau să spun în acest context că, într-adevăr, este un document extrem de bun pe care eu pot să-l susțin ca atare. Acesta este prima mea afirmație și sunt și foarte pentru o axare, așa cum scrie și în raportul tău, pe priorități, așa cum este și în titlu. Să ne concentrăm așadar pe această abordare. Știu că foarte mulți colegi consideră anumite aspecte foarte importante și pentru bugetul 2011. Așa este, foarte multe aspecte sunt importante, dar acestea vor fi tratate de către noi așa cum se cuvine și în conciliere. Fie că le vom trece acum sau nu în lista de priorități. Deci, dacă formulăm poate mai pe larg ce înțelegem prin uh, politica pentru tineret, de exemplu, mi s-ar părea bine să expunem mai mult decât ceea ce a scris Sidonia aici în document. Dar am făcut atâtea presiuni să stabilim priorități și să le lăsăm așa cum sunt și să nu ne extindem, dar aș dori totuși un lucru. Aș dori să avem în acest document un paragraf cu privire la finanțarea combaterii schimbărilor climatice. Cred că, mai ales după ce am auzit din partea BEI, domnului Condesu, cred că trebuie făcute toate trebuie luate toate măsurile și de aceea ar trebui într-un paragraf să se spună că trebuie început această luptă. Cel târziu, în 2011, ar trebui măcar să începem cu această luptă. Nu e vorba de o prioritate numai pentru 2011, ci este vorba de una dintre prioritățile noastre pentru viitorul apropiat. Dar eu zic că ar trebui să luăm o decizie în acest sens. În rest, nu mai am decât câteva propuneri de modificări foarte mici pe care le voi trimite pur și simplu pe calea obișnuită. Câteodată doar e vorba de elucidări. Când vorbești, de exemplu, despre serviciul extern, cred că ar trebui să spunem că, bineînțeles, avem nevoie de fonduri, dar avem nevoie și de fonduri și de mijloacele administrative, pentru ca să fie foarte clar ce vrem să spunem când e vorba de dotarea serviciului extern. În niciun caz nu ar trebui să se înțeleagă că avem nevoie doar de mijloace operaționale, pentru ca state membre, membre singure să poată după aceea să facă politica externă singure. Cred că ar trebui deci oarecum cizelat în acest sens. Dacă vom avea ocazia să mai discutăm, o să explic mai mult. În rest, mi se pare foarte bine că avem un astfel de document care stabilește foarte clar prioritățile. Îți mulțumesc foarte mult! Merci, Iuta. Mulțumesc, Iuta. Iuta are dreptate să sublinieze problema finanțării combaterii efectelor climatice. Nu am vrut să reacționez la ce a spus mai devreme Michel Condusiu ca să nu prelungesc uh, discuția, dar atunci când s-a referit la miliardele care s-a propus ca BEI să fie consacrate acestei uh, acestui domeniu, acelea ar trebui să se adauge miliardelor pe care bugetul nostru le-ar consacra domeniului. Am ascultat cu mult interes această idee și, așa, din politețe, nu, am nu l-am întrerupt, dar în urma summitului de la Copenhaga, Situația e destul de vagă. Vom vedea ce va propune Comisia Europeană, însă, într-adevăr, este un element care va fi foarte important în deciziile politice din 2011. Constat că Comisia Buget se transformă în Comisia pentru Drepturile Femeilor, pentru că, iată, numai femeile s-au înscris la cuvânt. Doamna Balțani are cuvântul după Iuta. Vă rog. Mulțumesc. Sunt de acord cu ideile Sidoniei legate de accentul care trebuie pus pe tineret. S-ar putea face legătura și cu alte domenii importante, tineretul, dar și mobilitatea, spiritul întreprinzător și așa mai departe. Ar trebui să facem eforturi ca să arătăm mai clar de ce a hotărât Parlamentul să așeze politicile pentru tineret în fruntea priorităților. Sunt două rațiuni pentru asta în special. Aceste politici pentru tineret stau la baza oricărei politici sociale care vizează includerea, care vizează incluziunea cetățenilor, promovând autonomia acestora, independența lor. Dacă vrem să promovăm capacitatea oamenilor de a munci și de a aduce o viață împlinită în acest mediu, trebuie să susținem tinerii. Însă mai există un motiv pentru care ar trebui să acordăm sprijin tinerilor. Ei reprezintă o comoară și anume au capacitatea de inovare. Dacă le oferim condițiile necesare, tinerii pot să se transforme într-o forță motrice. Vorbim despre o economie verde, dar poate că ar trebui să vorbim despre economie a tinerilor, de aceea cred că politicile pentru tineri ar trebui să se bucure de sprijinul financiar necesar. Și m-ar bucura foarte mult dacă am putea face asta, fiindcă ar reprezenta un punct de pornire foarte interesant și ar putea să conducă și la alte uh, politici care să fie și ele puse în aplicare, în mod concret, tot așa, tot în această direcție. Cred că e foarte important uh, lucrul acesta în urma adoptării tratatului de la Lisabona. doamna Gardi Rubial. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneți că suntem la, acest, la faza de testare a funcționării tratatului de la Lisabona. Trebuie să vedem ce poate fi îmbunătățit și trebuie să ne adaptăm gândirea și să avem în vedere, să trecem de la ideea primei lecturi în Parlamentul European și să ne gândim deja la concilierea din noiembrie. Din câte știu, la concilierea din noiembrie, toată lumea vine cu 500 de amendamente, dar uh, nu ne ocupăm până la urmă decât de vreo 15-20. Poate că ar trebui să facem ceva ca să nu ajungem în situația asta și să ne străduim să ne folosim de dreptul de a înainta amendamente pentru a discuta efectiv pe marginea lor cu Consiliul. Așadar, atunci când ne vom întâlni cu Consiliul, cu adevărat discutăm despre subiectele controversate, subiectele unde avem opinii diferite și pe care trebuie să lucrăm. Așadar, trebuie să avem o activitate de pregătire mult mai intensă înaintea concilierii din noiembrie, așa încât să ne prezentăm la conciliere cu mai puține amendamente pe masă, se discută mai mult în comisiile de specialitate și în, acest comis în această comisie. Și să demarăm munca uh, mai devreme și să ne coordonăm mai bine cu celelalte comisii. De îndată ce vom primi proiectul de buget, să spunem la sfârșitul lui aprilie sau la începutul lui mai, va trebui să începem să lucrăm în comun cu Consiliul. Singurul lucru, primul lucru asupra căruia va trebui să cădem de acord va fi tocmai coordonarea cu Consiliul. Și asta va trebui să facem de îndată ce vom primi proiectul de buget. Am unele îndoieli legate de modul în care am putea să organizăm această mai bună coordonare cu Consiliul, de vreme ce dispare concilierea. Sau cel puțin eu nu o văd în calendarul care ne-a fost uh, înaintat. În iulie nu mai există conciliere. Păi atunci, cum ne vom organiza coordonarea? Există o altă soluție, o altă posibilitate de sporire a coordonării cu Consiliul? Cred că dacă nu vom avea această uh, coordonare și comunicare cu Consiliul de la bun început, nu o să putem face treabă bună. Încă un lucru care, pe care nu-l regăsesc în document este cum ne vom putea coordona pozițiile între noi, între noi, între comisii, în vederea reuniunilor tripartite pentru conciliere cu Consiliul. Domnul președinte, iată, s-au înscris și bărbații la cuvânt, poate în urma stângacei mele observații. Voi da cuvântul domnului Godmanis. Mulțumesc. Mai întâi, aș vrea să spun, doamne raportor, că e foarte bine că am uh, inclus uh, aici uh, politicile pentru tineret. Iată, un lucru nou din partea Parlamentului European. Va, va trebui însă să ne gândim cum le vom pune în aplicare, ce vor conține concret aceste politici destinate tinerilor. De asemenea, mă gândesc la implicațiile revizuirii bugetare eu am uh, pregătit o propunere foarte diferită. Mi se pare că dumneavoastră aveți o imagine foarte optimistă asupra situației. Mie mi se pare că nu e deloc așa. Rata de implementare este destul de scăzută, iar comisia este invitată să nu mai procedeze ca uh, anterior atunci când politica de coeziune a pierdut pur și simplu vreo 4 miliarde? În sfârșit, știm cu toții de unde vin banii aceștia, de aceea aceste fonduri sunt aproximativ 30% din uh, buget. La 1B29 eu o să vă fac o propunere mult mai critică. E, e bine să susții lucrurile pozitive, însă trebuie să, avem, să fim realiști. Trebuie să avem o privire obiectivă asupra realităților mai sumbre. Domnul președinte, mulțumesc, uh, stimate coleg, iată, în această uh, în acest uh, proiect pe care ne propune Sidonia, domnul Godmanis va adăuga puțin sare și puțin piper. Domnul Surian, mulțumesc foarte mult. Am uh, o declarație care probabil vă va surprinde. ppe ul susține acest raport. Apropo de ultima observație a colegului, cred că are dreptate. Dacă mă gândesc la avizul membrilor Comisiei Regii, eu sunt raportor în cadrul acestei comisii pentru bugetul 2011, eu însumi probabil voi înainta câteva amendamente la acest subiect. Îmi pare rău să spun că calendarul nu e foarte fericit. E adevărat că nu se pot aduce modificări, Discuțiile în cadrul comisiei noastre vor avea loc, se pare, după, la jumătatea lunii martie. Însă, dacă ne gândim că informațiile de la comisie ne-ar putea parveni mai devreme și ne putem imagina cam cum arată lucrurile acum, care e situația, cred că am putea să transmitem un mesaj ferm asemănător celui pe care tocmai l-am auzit. Singurul lucru unde aș fi ceva mai prudent este că dacă analizăm situația plăților, e foarte sumbră. În ce privește angajamentele, situația e mult mai bună, însă diferența dintre angajamente și plăți este foarte mare. Dacă avem un procent ridicat în angajamente, asta nu înseamnă că banii vor fi cheltuiți până la ultimul cent. Deci, cred că, din punctul de vedere al Comisiei pentru Buget, ar fi foarte bine să ne concentrăm pe plăți. partea utilă a acestei politici de coeziune este ca banii să ajungă la țara respectivă și să producă efecte acolo. Dacă vorbim despre planuri, despre angajamente, despre cum am vrea noi să facem cu tare sau cu tare lucru, acelea, acelea nu sunt decât măsuri preliminare. Până la urmă, realitatea se uh, măsoară în euro. Iar lucrurile, în, din acest punct de vedere, nu sunt tocmai fericite. De aceea, uh, Aș vrea să transmitem un mesaj puternic din partea comisiei noastre, din partea diferitelor partide, un mesaj comun care să încurajeze statele membre să facă progrese, în special pentru că suntem într-o în situație de criză. Acesta este instrumentul prin care Uniunea Europeană poate să ajute statele membre să gestioneze criza. Asta a fost politica noastră și anul trecut și și acum este o parte importantă a politicii noastre și până la urmă reprezintă și un mesaj către tineri. Le arătăm că există speranță și că suntem o instituție și sunt, la Uniunea Europeană sunt instituții care sunt gata să-i ajute în momente de criză și suntem într-un moment de criză. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Portaș. Muito obrigado. Eh, serei breve. Eh, era para dizer que Mulțumesc foarte mult, voi fi succint. Aș dori să vă spun doar că colega noastră, Sidonia, ne-a precisat într-o manieră extrem de utilă ceea ce înțelegea prin priorități pentru tineri. Sunt de acord cu aceste priorități uh, care vizează perioada de dinainte de intrare a tinerilor în uh, viața activă. Această fază este extrem de importantă și uh, Evident, aici trebuie să intervenim. Sunt de acord și în ceea ce privește uh, abordarea transversală, adică diversele programe care pot să aibă un anume impact asupra acestei perioade a tinerilor. Dacă acestea sunt prioritățile, ei bine, sunt de acord cu ele. Acestea fiind spuse, trebuie să ne punem anumite întrebări în legătură cu inovarea și cercetarea. Aici uh, trebuie să dăm dovadă de imaginație. Tinerii cercetători adesea se află într-o situație precară din punct de vedere material. Iar această precaritate n-ar trebui să se continue. Ei bine, ce caracterizează lumea cercetării uh, în Europa astăzi? Uh, din păcate, exact precaritatea. Deci trebuie să acționăm prin mijloacele necesare pentru a soluționa problema. Trebuie să ne fixăm așadar și o prioritate în acest sens. Acestea uh, fiind spuse, ne lovim de o problemă politică. Programele destinate tinerilor nu reprezintă mult din bugetul Uniunii Europene. Odată ce vorbim despre aceste uh, bugete, adesea volumul lor nu este important. Însă asta, evident, uh, riscă să creeze niște probleme politice. Pe de altă parte, sunt de acord cu Iuta atunci când uh, ea se referea la uh, schimbarea climatică care ar trebui să apară în acest text. Precizarea mi se pare indispensabilă, mai ales că mi se pare că uh, textul actual, formularea actuală, nu îmi place prea mult. Ar trebui să rediscutăm lucrurile. instituționalizarea permanentă a unui uh, mecanism uh, artificial de susținere a prețurilor mi se pare un mecanism uh, dis discutabil, o abordare discutabilă, pentru că asta are un impact direct asupra prețurilor. Deci cred că ar trebui să uh, schimbăm lucrurile și să venim cu o nouă uh, abordare. Acesta fiind uh, spus, ajung la o ultimă chestiune abordată de uh, comisie. Eu aș dori niște precizări în legătură cu modul în care Comisia se gândește să uh, revizuiască perspectiva pe termen mediu. Am nevoie deci de lămuri în legătură cu acest subiect. Vorbim despre o revizuire la minim care să nu Uh, atingă principalele puncte ale bugetului uh, comunitar, adică marja de manevră în ceea ce privește bugetul actual uh, și bugetul viitor rămâne limitată, sau vorbim despre o revizuire pe termen mediu care să aducă modificări reale în ceea ce privește perspectivele financiare pentru 2015 și 2016, pentru că asta schimba cu totul lucrurile. Ar trebui să avem un buget de tranziție pentru o repunere în practică a previziunilor. Deci se schimbă abordarea noastră, chiar dacă nu există o modificare substanțială a sumelor globale. Gheorghe Fermare, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint pentru că Francesca și Eden au uh, menționat punctele pe care vreau să le menționez și eu, dar am uh, trei comentarii de natură procedurală. Mă refer la ceea ce spunea și Ian Jensen. Cred că e important să nu încercăm să găsim o formulă pentru uh, componența um, Comitetului de Conciliere, pentru că așa am complicat lucrurile. Haideți să lăsăm totul la atitudinea grupurilor politice. Aceasta este o propunere extrem de înțeleaptă. Uh, o altă propunere, Eder, se referea și el la o chestiune similară. Dați-mi voi să mă mai dau câteva detalii, așadar. Între prezentarea uh, bugetului provizoriu și uh, vacanța de vară există o perioadă în care noi putem iniția un dialog uh, în legătură cu mandatul nostru, iar acum există o mare schimbare pentru că nu mai avem concilierea de vară. Unora le scapă acest detaliu la un anumit moment această conciliere a fost un element uh, important. Îmi va lipsi cu siguranță discuția în legătură cu uh, mandatul și în urmare, trebuie să găsim o soluție prin care putem să discutăm uh, propriul nostru mandat. Vorbim despre un mandat pentru un dialog trilateral, pentru conciliere sau ce fel de mandat. E important și din perspectivă democratică să avem această discuție în legătură cu mandatul. De asemenea, este important să implicăm și alte uh, comisii în această discuție în acest moment pentru a încerca să lansăm un dialog uh, cu Consiliul înainte uh, de vacanța de vară. Nu am propuneri concrete în acest sens, însă vă spun doar că această parte a procedurii uh, trebuie luată în considerare și să nu lăsăm totul așadar la latitudinea uh, Comitetului de Consiliere. Evident, uh, și Consiliul trebuie implicat în dialog. Nu putem lăsa totul pe seama dialogului trilateral, Comitetului de Conciliere și a raportorilor cu toții, inclusiv președintele comisiei, trebuie să ne gândim cum am putea găsi o soluție la această situație. Poate am putea adopta un alt document, o rezoluție, să spunem, sau un alt fel de text care să ia în discuție mandatul. Nu mă refer la marile priorități politice, ci să condensăm uh, totul la un mandat pentru buget. Cel de-al treilea aspect, uh, foarte pe scurt, uh, e bine, cred că trebuie să discutăm modul în care trebuie organizată discuția plenară și dezbatele în plenară adesea au fost plictisitoare, nu doar cele din Comitetul de Consiliere de Vară. Prin urmare, trebuie să facem astfel încât uh, discuțiile să devină mai interesante. Vă aduceți aminte, la începutul anilor 2000 uh, am invitat uh, mai mulți comisari la discuția despre buget. Vorbeam să împărțim lucrurile, să discutăm pentru Uh, fondurile structurale, apoi pe alte subiecte, am invitat și comisarii și atunci lucrurile au fost foarte interesante. Deci, haideți să ne mai gândim puțin uh, și la modul în care am putea să facem această dezbatere a bugetului în plenară să ne fie utilă uh, și să nu fie o discuție plictisitoare, la fel ca cea pe care am avut-o în anii anterior. Mulțumesc! Mulțumesc, Goran. Cred că Goran are cu adevărat dreptate. Avem nevoie de un mandat de negociere. Un mandat similar cu cel pe care îl are Consiliul în ceea ce privește negocierile uh, pentru uh, comerțul internațional. Cred că ar trebui să avem o poziție politică a Comisiei pentru Buget, uh, care eventual să fie validată de sesiunea uh, plenară pentru a avea un mandat uh, dat delegațiilor Parlamentului care vor negocia în cadrul acestor sesiuni de negociere. În ce privește uh, calendarul, avem o sesiune de uh, lecturi uh, și um, cu siguranță înainte de um, întâlnirea din iunie um, mai avem nevoie de discuții în acest sens. Vom vedea cu raportorii cum am putea să ne pregătim toate aceste discuții la timp. Sidonia, eventual niște concluzii rapid, după care vom uh, trece la punctul uh, următor. Voi încerca să răspund uh, pe scurt la uh, comentarii. E greu să răspund fiecăruia în parte. Bine, aș putea să o fac dacă aș avea uh, timp, dar întrucât timpul este limitat, voi face doar o încercare. Doi dintre dumneavoastră s-au referit la lupta împotriva schimbării climatice. Acest aspect apare la liniatul 33 și, dacă bine mi-aduc aminte, era vorba doar de o poziție, poziție mai solidă în acest sens. Dar totul apare la liniatul 33. Așadar, uh, uh, problema continuării luptei împotriva schimbării uh, climatice apare ca și aspect important în actul 33. În ceea ce privește documentul de lucru, e bine, acesta reprezintă un punct de plecare pentru discuții ulterioare. Acum aș dori să menționez că în urma schimbului de opinii pe care l-am avut aici, voi încerca să mai redactez uh, alineate care să se adauge la prioritățile bugetare pentru a putea discuta um, totul ca uh, aparținând amendamentelor raportorului. Deci să le integrăm în um, prioritățile bugetare. S-a mai referit um, Uh, și alți colegi la uh, componența Comitetului de Conciliere. Sunt de acord că trebuie să avem o abordare deschisă și să încercăm să includem și specialiști în componența acestui uh, comitet. Unii dintre noastre spun că poate a fost prematur să includem componența Consiliului în document, S-ar putea să aveți dreptate, însă oricum subiectul este deschis. Am menționat așadar uh, schimbarea climatică. Și acum uh, mă refer uh, la comentariul domnului Gabriel. Sunt de acord că, pentru mine, E important să consolidăm amendamentele înainte să intrăm în Comitetul de Conciliere, iar această provocare este una de care eu sunt conștientă. Nu am încă un răspuns uh, vis-a-vis -vis de modul în care trebuie să facem față faptului că avem o singură lectură și că trebuie să ne întâlnim cu celelalte instituții, având uh, atât de multe amendamente, mult mai multe decât anterior. Deci este o provocare și asta înseamnă că avem nevoie și de contribuția altor grupuri politice, în mod contrar celor afirmate aici, eu cred că pregătirile pentru uh, dialogul tripartit din iunie uh, au loc exact la momentul potrivit și reprezintă un cadru în care putem să consolidăm opiniile noastre vis-a-vis -vis de ceea ce vrem să facem cu proiectul de buget. Cred așadar că uh, iunie va reprezenta o lună în care vom munci intens. S-a mai menționat un aspect care vizează aceste chestiuni strategice, tradiționale, care au reprezentat mereu o problemă pentru procedurile uh, bugetare anuale. Eu sunt conștientă de aceste politici structurale, de politica agricolă comună și de faptul că aceste chestiuni sunt uh, importante. Eu nu sunt indiferentă la asemenea subiecte. Știu că o mare parte din buget merge chiar pe această direcție. Deci am conștientizat uh, provocarea. Și majoritatea, și cred că în mare parte major, uh, instrumentele pe care le folosim de obicei vor fi refolosite și aici uh, vom exercita o anumită presiune asupra comisiei, partenerul nostru. Eu însă nu încerc uh, să evit discuția în legătură cu politica structurală, ci aș dori să mă gândesc, la faptul că bugetul trebuie să se um, îndrepte și spre alte uh, direcții pentru a implementa mult mai bine ceea ce am hotărât la nivel politic în trecut. În ceea ce privește modul în care vreau să uh, concretizez uh, prioritățile mele politice, ei bine, v-aș propune ca în curând să venim cu un document de lucru care să uh, prezinte instrumentele politice pe care le avem deja la dispoziție. Documentul uh, vă va fi prezentat la începutul primăverii și el uh, va analiza uh, ceea ce se întâmplă deja cu uh, bugetul, uh, va analiza proiecte pilot uh, și chestiuni pe care le-a menționat domnul Portaș, pe care eu le consider foarte importante și de care eu sunt atașată pentru că am lucrat în cercetare în trecut. Așadar, mă voi referi și la mobilitatea cercetătorilor, la soarta tinerilor cercetători și la îndeplinirea celei de-a cincea uh, libertăți, și anume mobilitatea cunoștințelor în Uniunea Europeană. Toate aceste chestiuni pentru mine au legătură una uh, cu cealaltă și nu pot fi despărțite. Am luat notă de tot ceea ce s-a spus aici. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Multe dintre acestea cu siguranță se vor regăsi uh, ca amendamente ale dumneavoastră sau ca amendamente ale mele, ale raportorului, ca priorități bugetare și altele vor veni sub forma unor documente de lucru viitoare și se vor regăsi și în documentul de lucru pe care l-am amintit și pe care eu îl consider cel mai important pentru că va sublinia uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție în implementarea bugetului. Pentru cei care m-au felicitat, uh, ei bine, vreau să spun să le spună că nu sunt foarte entuziastă, ci că sper că uh, laudele vor fi adresate mai ales la sfârșitul anului. Mulțumesc! Mulțumim, Sidonia, foarte mult! Sunt uh, foarte pozitiv impresionat de consensul pozitiv care s-a creat în sală pentru a da prioritate politicilor pentru tineret, un subiect la care vizibilitatea de care vorbeam înainte în acțiunile BEI va fi foarte importantă. Este ușor să cheltuiești mai mult pentru programele de tineret, dar este mult mai greu să transmiți tinerilor care pot beneficia de acest proiect că acesta vine din partea Parlamentului European sau din partea Uniunii Europene. Este foarte greu așadar să transmitem acest lucru opiniei publice. Spun acest lucru nu pentru a vă descuraja, ci din contră, pentru a completa toate comentariile care s-au făcut pe această temă. Vreau să vă amintesc că dacă Sidonia împreună cu Laszlo Șurian au pregătit această activitate care se referă și la problemele de procedură, aceasta este pentru că și conferința președinților ne-a cerut să facem acest lucru. Președintele Parlamentului mi-a scris acum câteva săptămâni în numele conferinței președinților, cerând Comisiei pentru Bugete, și citez în engleză, să supună după um, discuția din uh, reuniunea președinților de comisii această reflexie din partea Comisiei cu privire la implicațiile noilor proceduri bugetare anuale și cu privire la necesarea deciziilor, necesitatea noilor decizii organizaționale în ceea ce privește noul calendar, o pregătire interinstituțională și uh, mai ales pentru ultimele faze ale acestei proceduri anuale. Cel mai bine ar fi așadar să introducem propunerile noastre în raportul care va fi pregătit de către Sidonia și pentru care, amintesc, calendarul este, așa cum a spus și dumneai înainte, următorul. 25 februarie la ora 18 este termenul de depunere a amendamentelor, apoi săptămâna din 4 martie vom adapta raportul și apoi în sesiunea plenară martie 2 vom adopta raportul la plenară. Acest calendar este foarte important pentru că am aflat că, pe de altă parte, Comisia Europeană a trecut acest subiect pe ordinea de zi a unei reuniuni din 11 martie și deci Comisia va putea să se inspire în mod constructiv de pe urma votului pe care noi îl vom derula pe 4 martie. Mulțumesc foarte mult Sidoniei și propun, așa cum am prevăzut, să trecem acum la punctul 18 de pe ordinea de zi, care este un punct foarte important și se referă la raportul Utah. Utah, ai cuvântul. Mulțumesc! într-adevăr un punct important, dar sper că îl vom termina foarte repede. Este vorba de modificările la autoritatea de supraveghere. Am cerut de mult timp stabilirea unei reglementări mai clare pentru autoritatea de reglementare în legătură cu Galileo, fiind dat că au existat foarte multe modificări. Comisia a preluat răspunderea pentru îndeplinirea acestui program și autoritatea de supraveghere nu mai avea, de fapt, o bază de funcționare. Acum avem așadar o modificare propusă de comisie. În primul rând, această autoritate nu se va mai numi autoritate, ci se vor numi agenție. Ceea ce este bine și arată în același timp că această agenție și sarcinile sale a fost uh, oarecum retrogradată pentru a corespunde mai bine competențelor sale în domeniul de siguranță și acreditare a procedurilor de siguranță. Și acest lucru este bun. Ceea ce am făcut eu în cadrul acestei raport, acestei aviz este să preiau amendamentele pentru așa numita rezoluție legislativă. Nu pot decât să atrag încă o dată atenția că, așa cum am făcut-o prin acest document, că uh, împreună cu celălalt legislator important în domeniul bugetar, cu, în conformitate cu articolul 47, uh, trebuie să colaborăm cu această agenție, deci Comisia, noi și această agenție. Există și mai multe amendamente la articolul 47 uh, și acestea se referă la programarea financiară a acestei agenții și la faptul că aceste modificări trebuie să își găsească locul în documentul nostru. Cunoașteți însă aceste amendamente, dragi colegi. Până la urmă e vorba de aceleași amendamente când e vorba de modificarea vechilor agenții sau de instaurarea noilor agenții. Două lucruri însă sunt noi. În primul rând, atunci când e vorba de perioada de derulare a mandatului de director. Comisia, așa cum am uh, discutat și cu alte ocazii, și-a schimbat acum politica față de agenții și a modificat mandatul președinților acestor agenții pe 5, de pe la 5 la 4 ani. Am instaurat un grup interinstituțional de lucru pe această temă Persoanele care reprezentau Parlamentul European și care participă la acest grup au fost stabilite și pentru această legislatură. Barosu, săptămâna trecută, la o întâlnire cu toate agențiile, și-a dat acordul pentru o informare uh, a colegilor din comisie care vor participa în grupul de lucru, o informare cât mai rapidă și apoi Consiliul și președinția Consiliului se va adăuga la acest uh, panel. În acest grup vom dezbate subiectele cu privire la mandatul directorilor de agenții. Toate aceste aspecte însă uh, vor trebui să, se, să adapteze procedurile tuturor agențiilor. Va trebui deci să există o armonizare, așa cum se întâmplă și la celelalte agenții, însă eu aș dori ca și la această agenție să se respecte aceste reguli. Apoi, cu ajutorul dumneavoastră, voi încerca să stabilesc faptul că uh, sediul acestei agenții să rămână Bruselul. Ei au început deja să-și depună activitatea în această agenție și se află în momentul de față la Bruxelles. Ar fi foarte bine să rămână exact acolo unde sunt în momentul de față. Pentru noi aceasta înseamnă o cheltuială minimă la bugetul comunitar și oamenii sunt deja în funcție. Am spus de asemenea că, deci, chiar dacă este o agenție nouă, așteptăm ca sediul acesteia să fie Bruselul. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, Iuta, pentru această prezentare. De fapt, e vorba de avizul nostru pentru statutul juridic uh, al uh, gestiunii, guvernanței Galileo. Vreau să amintesc noilor deputați că Comisia de Buget din Parlamentul anterior găsise o soluție la un subiect care împărțea statele membre în diferite opinii în legătură cu programul de navigație prin satelit Galileo și s-a hotărât folosirea economiilor din bugetul 2007 din partea FEOGA, deci Fondul pentru Agricultură al Uniunii, în totalitate pentru a finanța uh, bugetul pentru Galileo al Uniunii Europene la nivelul cheltuielilor stabilite atunci. Însă, probabil că acest nivel de cheltuiel va fi depășit în anii următori. În momentul de față nu suntem în această situație și va trebui să modificăm organizarea gestiunii acestui organism, așa cum a spus Iuta. Comisia ITRE este cea competentă de fond Amendamentele trebuie depuse până pe 26 februarie la ora 12. Vom vota săptămâna viitoare în comisie pe 4 martie. ITRE va vota pe 17 martie și uh, la uh, sesiunea Strasbourg aprilie 1 vom vota în plenară. Vă propun acum să trecem la subiectele care presupun o votare pentru ca să ne asigurăm că aceste puncte importante pe care deja am avut o dezbatere în reuniunea anterioară să fie tranșate și deci putem trece la vot acum. Avem mai întâi trei puncte care se referă la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare cu raportor domnul Böge Dumnealui ne prezentase deja propunerile sale în cadrul reuniunii anterioare și vom putea acum trece direct la vot pentru aceste puncte. Trebuie să vă spun de asemenea că există amendamente. Vom uh, vota mai întâi punctul 14, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Lituania.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 Punctul 14. Lituania. Nu avem amendamente, după cum ziceam. Raportorul este pentru, în absența sa vă exprim așadar avizul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu o majoritate foarte largă. Trecem acum la punctul 12 mobilizarea aceluiași fond în favoarea salariaților germani uh, care au fost concediați în restructurarea industriei auto. Avem un uh, amendament din partea colegului nostru Alvaro. Domnule Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat că am trecut deja de unul dintre puncte, pentru că e un amendament care se referă la toate cele trei puncte, 12, 13 și 14. Citez în engleză Paragraful 3 subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească toate mijloacele pentru a face față consecințelor crizei economice și financiare și subliniază că în acest context uh, comunitatea europeană poate juca un rol foarte important. Concluzia este că ar trebui să schimbăm um, faptul că, după punct virgulă, Fondul European de Ajustare la Globalizare ar trebui să joace un rol important. Deci, să spunem că este vorba de o limitare a poziției pe care am luat-o până acum. Și să spunem can play, deci poate să joace un rol important și nu should play. Mulțumesc. Uh, oui, uh, pardon, mon cher collègue. Donc, uh, effectivement. Bun. Într-adevăr, acest amendament se referă și la mobilizarea fondului pentru Lituania. Deci voi vota, vom vota acum retroactiv și pentru acest fond acest amendament. Am făcut o greșeală stabilind că votăm mai întâi Lituania fără amendament. Este același amendament și pentru Lituania, se aplică la cele trei propuneri. Raimă Böge este împotriva acestui amendament. Salvador, dorești să iei cuvântul? Îl salutăm pe Salvador pentru că ni s-a alăturat. S-a alăturat cu întârziere din cauza unui fenomen foarte rar în Franța, o grevă. Și se întâmplă că atunci când e o grevă în Franța, avioanele care vin din Spania și aterizează la Bruxelles sunt deturnate către ceruri mai miloase. Trebuie să știți că această grevă este o grevă împotriva cerului unic, inițiativei cer unic, pentru că mai mulți lucrători francezi doresc ca frontierele care au fost înlăturate din 1993 să doresc să continue să existe aceste granițe în nori. Dar uh, ne bucurăm că Salvador a ajuns totuși la noi și, așa cum spuneam, grupul său și raportorul sunt împotriva acestui amendament. Votăm acum amendamentul. Cine este pentru amendamentul domnului Alvaro, care se referă la cele trei propuneri? Să numărăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 13-14. Qui est contre 13-14. Bun. Cine este împotrivă? Il y a une majorité favorable. Et donc... Majoritatea este pentru, deci îl felicităm pe domnul Alvaro. Barbara a venit pentru a vota împotriva lui Alvaro. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar în orice caz Alvaro a câștigat. Și deci se aplică acest amendament la toate cele trei mobilizări. Odată ce am stabilit acest lucru, vorbim acum despre fondul uh, pentru lucrătorii din industria auto Germania și votăm cine este pentru. Bineînțeles că suntem pentru, mă bucur. Cine este împotrivă? A, e cineva împotrivă. Abțineri? O abținere. Foarte bine. Apoi, la punctul 13, vom vota pentru lucrătorii concediați în domeniul frigiderelor și industria frigiderelor. C'est la Lituanie aussi, non Oui, c'est Lituanie aussi. C'est un second sujet. Les réfrigérateurs. E vorba deci de frigiderele din Lituania. Credeam că n-au prea mare nevoie de frigidere. În orice caz, cine este pentru aceasta, această acțiune în favoarea lucrătorilor care produc frigidere iarna în Lituania? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu avem nici abțineri. Se adoptă în unanimitate deci, cu cele trei amendamente din partea domnului Alvaro. Și acum putem uh, vota, bănuiesc, viramentele corespunzătoare și aici am nevoie de Laszlo Jurian. Punctul numero euh, c'est le point numéro 16 punctul 16 despre ordinea de zi, propun să votăm în bloc. Pe baza acestor trei viramente care se referă la cele trei mobilizări. Cine este pentru aceste viramente? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Sidonia este și pentru și împotrivă și se și abține. Bun, se adoptă. Felicităm raportorul și mulțumim și comisiei. Mai avem două alte voturi. Avem un vot pe baza unui raport al lui Jean-Luc Dehan despre o modificare ușoară a calculului de venit național brut. Un subiect care până de curând putea să pară foarte tehnic, dar fiind dat că câțiva deputați din zona euro au avut dificultăți cu acest subiect, uh, a văzut că nu este numai un subiect tehnic. Jean-Luc, ai cuvânt. N-am foarte multe comentarii de făcut. Am avut deja o discuție la reuniunea anterioară. Există două amendamente aici, în sensul alinierii textului la concluziile Consiliului. Vă propun, deci, să votați pentru aceste două amendamente. Jean-Luc. Mulțumesc, Jean-Luc. Va trebui, din curiozitate, să vă uitați la impactul asupra uh, contribuției țărilor voastre la bugetul comunitar. Nu-i deloc uh, neglijabilă. În cazul Franței, cel puțin, întâmplător, eu n-am niciun merit aici, ar trebui să fie scăzută cu, 70 de, cu 170 de milioane de 70 de milioane de euro, de euro participare la bugetul comunitar. Nu e puțin lucru. Cine este pentru această propunere a lui Jean-Luc Anne? Sunt aici două amendamente, de fapt, îmi cer scuze, spre domnul președinte, va trebui să, votăm câte, să le votăm pe fiecare în parte. Primul amendament constă în eliminarea mm, alinatului 2. Cine este pentru acest uh, răutăcios amendament al raportorului? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. Se adoptă, deci. Amendamentul 2 vizează amânarea aplicării sau refuzarea retroactivității, practic. Cu alte cuvinte, această metodă de calcul nu se va aplica la 1 ianuarie 2007 retroactiv, ci de la 1 ianuarie 2010 încolo. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Nimeni. Deci se adoptă în unanimitate. Cine este pentru raportul final al lui Jean-Louis Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Așadar, se adoptă în unanimitate. Ne mai rămân viramentele din documentul domnului Laslo și domnului Manca. Mai întâi, bugetul Comisiei pentru uh, exercițiul financiar 2010 Sunt trei documente aici. DEC 01 mai întâi, nu știu de unde vine DEC. Ce înseamnă DEC? Decembrie, decepție, decizie, în fine, în sfârșit. DEC 01. Decizie, da. Votăm decizia 01, laptele. În sfârșit, utilizarea fondului pentru lapte. Laslo. Cred că nu ne-am face cum se cuvine treaba dacă n-am susține acest uh, transfer. Fiindcă, practic, asta ar însemna că comisia, am lăsat comisia să execute un uh, uh transfer, un, un element pe, pe care noi l-am combătut E vorba de o sumă de 300 de milioane. Ideea este să se elimine rezerva. Din momentul în care Comisia a propus extinderea articolului 186 și la sectorul laptelui, așa cum am cerut noi. Cine este pentru acest virament pe care îl propune raportorul nostru? Mulțumesc, împotrivă. Două voturi împotrivă. Cine se abține? O abținere. Deci se adoptă. Trecem acum la DEC 07, cheltuieli administrative. Domnul raportor. At this point, I don't think that we can Aici nu cred că putem să votăm, pur și simplu am unele întrebări și sper că Comisia va putea să-mi dea și răspunsurile așteptate. Mai întâi ne apropiem acum de sfârșitul lui februarie, dar suntem încă la începutul anului. Dacă înțeleg motivele pentru care aceste măsuri ar putea fi considerate rezonabile, ele erau cunoscute în momentul, eliber, în momentul pregătirii bugetului pentru 2010. Și atunci nu înțeleg de ce fac ele parte din bugetul votat în decembrie. De exemplu, se vorbește despre Islanda ca motiv pentru, se vorbește despre motivele extinderii eu înțeleg că pentru asta e nevoie de câteva uh, posturi suplimentare și înțeleg și că nu înțeleg de ce procedura aceasta uh, a început încă din vară. Deci, de ce nu putem adopta procedura obișnuită și de ce nu putem adopta un transfer obișnuit, în forma unui transfer obișnuit. Există două părți în acest transfer. Prima este cea de-a doua este, se referă la povestea cu Islanda, cea de-a treia la locurile de muncă înghețate, care nu vor mai exista în 2011. Păi și atunci, de ce să punem pe aceste posturi agenți temporari? Vreau și eu să înțeleg, pentru că mintea mea cea simplă nu e suficient de deșteaptă ca să priceapă așa ceva. Însă, în ce privește tot acest proiect, noi am votat o linie bugetară care este de fapt o rezervă pentru a se putea gestiona în cursul anului problemele neprevăzute, care necesită forță de muncă în uh, noile posturi. Deci noi în Parlament cerem mereu flexibilitate și votăm pentru banii aceștia în acest scop. Eu, în general, nu sunt împotrivă, dar aș vrea niște lămuriri. În ce privește calendarul, sunt lucruri care se știau dinainte și atunci această amânare bănuiesc că e doar un fel de gest de politețe față de noua comisie. Pentru că vechea comisie probabil n-a vrut să hotărească ea asupra unei chestiuni care urma să fie pusă în aplicare în mandatul următoarei comisii. Asta ar putea să fie o explicație, însă bănuiesc o fi adevărată, dar nu sunt convins și aș vrea să știu ce explicație ne dă comisia însăși. Mulțumesc, domnule președinte. Și după ce primesc răspunsul, o să vă spun care este propunerea raportorului. Mulțumesc, domnule raportor. Domnul director general este prezent și aș dori să știu dacă poate să uh, lămurească pe domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mă voi strădui să îl lămuresc pe domnul Surian. Aș vrea să vă reamintesc mai întâi faptul că aici nu este vorba de un buget rectificativ, ci de un simplu virament, de un simplu transfer. Deci cifrele globale nu se modifică. Asta e o primă observație. A doua observație. În ce privește problema Islandei, v-aș reaminti câteva puncte din calendar. În proiectul de buget am făcut o propunere pentru 2010 în ce privește resursele umane și la data la care a fost adoptat proiectul de buget de către comisie, adică în aprilie 2009, nu era deloc pe ordinea de zi, nu era deloc evidentă o posibilă aderare a Islandei la Uniunea Europeană. În Consiliu chiar uh, Consiliul și-a dat acordul pentru ca Comisia să emită un aviz în 27 iulie anul trecut. Și de aceea Comisia a înființat o unitate de resort în luna septembrie anul trecut pentru a se ocupa de pregătirile necesare și pentru a-și putea da avizul. Asta a presupus uh, mobilizarea unor funcționari detașați din alte unități care au trebuit să se apuce imediat de treabă în acest dosar. Așa că propunerea noastră este acum o simplă ajustare care să permită rambursarea sau înapoierea către unitățile respective uh, uh, a posturilor pe care acestea le-au pierdut în urma detașării agenților pentru uh, dosarul Islanda. Este o explicație foarte simplă, de ordin strict administrativ a acestei solicitări. În ce privește a doua problemă la care s-a referit domnul Surian, e vorba de fapt de transformarea unor posturi din categoria D o categorie ce va dispărea, în agenți contractuali. Transferul acesta, deci, se referă la recrutarea a 14 agenți temporari din uh, grupa de funcțiuni 1 pentru a înlocui funcționarii care erau înainte în categoria D. Erau posturi înghețate din momentul în care ele devin vacante și care apoi ies din Uh, tabelul uh, resurselor umane. necesitând recrutarea unor agenți contractuali. Acest lucru respectă politica de externalizare pe care a uh, adoptat-o Comisia în 2004 politică ce permite recrutarea cu uh, bani mai puțini a unor resurse umane din afară. Domnule președinte, acestea sunt explicațiile pe care le pot eu oferi domnului Surian și îndrăznesc să sper că ele vor fi, îl vor fi luminat și că ne vor permite să înaintăm pe calea adoptării. Desigur că mă încredințez însă înțelepciunii sale. Mulțumesc, domnule director general. Domnule raportor, v-a convins, domnul director general? Da. Mintea mea acum e întru totul lămurită, așa că propun să votăm pentru. Domnul președinte, foarte bine. Atunci, cine este pentru acest transfer cu sprijinul domnului raportor? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere? Mulțumesc, deci se adoptă acest transfer. Mai avem un transfer v-a parvenit ieri, DEC 08, e destul de târziu, e adevărat, însă este o problemă extrem de urgentă și dureroasă, și anume uh, problema Tahiti. Domnul raportor, am spus de mai multe ori că în cazuri de urgență ne mobilizăm foarte greu. Așa că acum îmi face o deosebită plăcere să uh, spun da transferului acestuia. Mulțumesc! Cine ridică repede brațul ca să ajutăm Haiti? Cine e împotrivă? Mulțumesc! Abțineri? nu se abține nimeni, iată, am bătut toate recordurile în materie de viteză. Uniunea Europeană a avut probleme de vizibilitate în momentul în care a avut loc uh, tragedia, dar iată că încercăm să recuperăm timpul pierdut. Mulțumesc lui Surian. Mai avem câteva transferuri pentru alte instituții. Domnul Manca, mm, câte sunt aici, unul singur referitor la Curtea de Justiție. Vladimir, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum că a fost adoptat tratatul de la Lisabona, Curtea Europeană de Justiție a fost în situația de a aplica articolul 50, respectiv prevederile privind ieșirea la pensie uh, timpurie. Uh, recomand așadar să votăm pentru. Vă mulțumesc. Cine este pentru acest uh, transfer propus de raportor? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am încheiat votul și putem acum să ne întoarcem la restul ordinii de zi. Mai avem discuția propusă privind de, uh, uh, documentul propus de Helga Truppel. Domnul secretar însă vrea să ni se alăture, așa că mai așteptăm câteva minute și între timp îi dăm cuvântul domnului Godmanis, care a cerut câteva, câteva minute pentru a ne face o prezentare de cinema în direct de la Hollywood pe marginea unui subiect extrem de sensibil, gestionarea Fondului Regional și a Fondului Social European. Domnul Godmanis. Thank you very much. I would really appreciate if you will... Uh, Mulțumesc foarte mult Nu știu dacă vă reuși să explic uh, foarte clar uh, lucrurile. Am pregătit ceva, însă văd că acum lumea nu poate să citească. Așadar, uh, haideți să vedem ce reprezintă aceste tabele. Ele sunt tabele care vizează toate fondurile structurale, vorbim de fondul social, fondul regional și fondul de coeziune. Problema pentru care nu am distribuit acest material este că uh, el mai trebuie verificat. Am oferit aceste tabele președintelui nostru și Direcției Generale Regio, domnului Arnold. Nu există calcule complete în ceea ce privește aceste date, ci, uh, în general, uh, situația nu e prea optimistă. Am menționat deja principalele cifre și dacă cineva are interese, poate nota. Plățile făcute de către comunitate, către statele membre, și aici nu mă refer la bani din bugetele naționale, ci de plăți pentru perioada 2007-2013, dacă luăm toate fondurile, este de doar 8%, 8,6% de fapt. Și ne aflăm la sfârșitul cel de-al la începutul celui al patrulea an și dacă folosim schema N plus 1, nu cred că ne vom atinge obiectivele. Și aspectul cel mai problematic este că, din păcate, am încheiat perioada financiară 2000-2006, cel puțin pentru două fonduri. Fondul social, aici s-au cheltuit 1,5 miliarde miliarde, nu s-au cheltuit 1,5 miliarde și pentru fondul regional 2,5 miliarde. Deci s-au pierdut și 2 miliarde pentru coeziune, bani care nu au fost cheltuiți. Aceasta este sursa reală pentru finanțare suplimentară. Alte surse în buget nu mai există. Mai mult decât atât, 8,6% reprezintă doar media, 63% dintre statele, eh, mede, eh, statele membre se află sub media de 8,6%. Rata cea mai eh, scăzută este de 3%, mai exact 3,3%. Cea mai bună este 17,2%. Dacă ne gândim la totalitatea fondurilor, situația preliminară este următoarea. Statul membru cu Uh, cel mai mare fond structural cheltuit per capita plătit de către Comunitatea Europeană au rate mai uh, ridicate de îndeplinire. Și aici menționez statele care au 300% uh, fonduri comunitare per capita și au îndepliniri de 20% sau 17%. Nu voi da numele acestor state. Însă, trebuie să vă spun că, pe de altă parte, se găsesc uh, state cu o participare redusă, unde banii per capita sunt puțini, dacă ne uităm la medie. Aceste um, uh, state nu prea au grijă la modul în care cheltuie banii, fapt care nu este pozitiv. Și asta nu are nicio legătură cu recesiunea economică, cu deficitul bugetar sau cu uh, reducerea PIB. Până la urmă, aceasta este situația pentru uh, toate fondurile. Și acum uh, le iau pe rând. Fondul social rata de plată este mai mare pentru că sunt uh, alt tip de uh, împrumuturi, împrumuturi mai ușor de atras pentru drumuri, pentru căi ferate și așa mai departe. Aici uh, media este de 14%, mai exact 14,2%. Cu toate acestea, 66% dintre state se află sub această rată și rata cea mai proastă este de 7%. Situația nu este la fel ca și în cazul altor fonduri. De exemplu, în ceea ce privește uh, împrumuturile de genul acesta în fondul uh, structural, uh, statele cu cea mai mare valoare per capita au cea mai scăzută rată de îndeplinire. Dacă trecem de la un fond la altul, pur și simplu vedem că nu există similaritate. Există state care au 2, 2,5, de lor 5% mai mulți bani per capita, iar data de îndeplinire este de două ori mai scăzută decât uh, media. Aș putea spune că dacă vorbim despre fondul de dezvoltare regională, uh, rata de îndeplinire este de doar 9,3%, rata medie, deci mai scăzută decât în cazul fondului social. 56% dintre state se află sub această medie. Din păcate, există state care au 4,5% doar rata de îndeplinire. Așadar, până la urmă, dacă ne uităm la fondul de coeziune, care atrage doar 15 uh, state membre, nu 27, repet, 12 nu se califică pentru acest exercițiu, dar și în cad rata de îndeplinire aici este de 12% și mai sunt uh, și uh, state care se află sub această limită și rata cea mai scăzută este de 6%. Din acest motiv, aș dori să menționez doamnei Sidonia, doamnei raportor, că nu e esențial să se îmbunătățească cifrele. Nici de cum. Până la urmă, problema care ar putea veni de aici este următoarea. Bine, haideți să ne uităm puțin la perioada 2006. 4 miliarde uh, de euro necheltuiți. Și dacă mergem mai departe, cu rata de 8% de îndeplinire din prezent, vom ajunge la situația în care nu vom uh, obține o implementare a unor sume mai mari decât 4 miliarde. Termenul a fost uh, acum șase luni, a fost prelungit însă și din acest motiv ne vom afla în următoarea situație banii nu vor fi folosiți și apoi, evident, Parlamentul va încerca să folosească acești uh, bani, la fel și Comisia, pentru alte uh, cheltuieli. Oare e bine sau e rău? E bun uh, pentru anumite lucruri, dar pentru politica de coeziune, nu, pentru că ajungem doar să vorbim despre aceasta și nu implementăm nimic. Cam așa arată situația. În ceea ce privește avizul pe care trebuie să-l elaborăm, vreau să vă spun următoarele. Au existat anumite semne pozitive din partea Comisiei uh, în 2009, uh, Comisia a oferit o propunere care a fost uh, îndeplinită de Parlament în bugetul pentru 2009 de a crește avansurile la plăți în fondul structural și de coeziune. Lucrurile s-au întâmplat exact astfel și au crescut ratele de implementare. Următoarele, următoarele propuneri propuneri au venit pe timpuri de criză și aici vorbeam despre propunerea inițială din iulie a Comisiei, deci din iulie anul trecut, în care Comisia a propus ca statele care se descurcă prost pe timp de criză să nu ofere cofinanțare pentru fondurile structurale. Iar Comisia va suporta aceste cheltuieli uh, pentru aceste state, doar pentru fonduri uh, sociale și uh, pentru valoare de 1,8 miliarde. Mă scuzați, de 4,1 miliarde. Diferența anul acesta dintre angajamente și plăți este de doar 2,5. Avem acum probleme cu 1,4, dar, după cum mi s-a spus, dacă ne uităm la diferența acumulată dintre angajamente și plăți, începând cu 2007, la fondul social, diferența este de 3,1 și la plăți 8,4. Diferența este de 23 de miliarde. Pentru a crește plățile trebuie să intervină statele membre cu anumite sume. Acest uh, sistem uh, de avansuri uh, nu este unul foarte atractiv, ci este unul chiar problematic, pentru că dacă procedăm astfel, în câțiva ani ajungem să avem foarte mari probleme. Din acest motiv, Consiliul a refuzat această propunere în această comisie am spus și în același lucru, eu eram raportor, am refuzat uh, din același uh, motiv. Banii nu erau suficienți uh, în fondul social pentru anul respectiv. Nu e idee bună să luăm bani de la alte fonduri. Iar apoi statele membre nu vor fi gata să plătească prea mult ele însele pentru a crește plățile. Consiliul a ajuns însă la o decizie diferită, care a fost susținută de uh, raportorul din Comisia Regii și ieri mi s-a spus că politi- grupurile politice au hotărât să nu facă amendamente la această propunere. Această propunere pe care eu o comentez în acest aviz este următoarea. Consiliul a spus că nu putem plăti atâția bani, prin urmare vom vorbi doar despre statele care au uh, anumite reduceri ale PIB-ului mai mari de 10% din 2008 până în 2009 și uh, doar uh, pentru statele care au împrumuturi directe de la uh, Comisia Europeană. Aceste state, așadar, vor mai primi un procent suplimentar de 2% în fondul social și 4% pentru fondul de coeziune, ca avansuri. Doar 5 sunt aceste state. Le regăsiți în anexa 1. În anexa 2 uh, regăsiți uh, că avem nevoie de 8,4 miliarde pentru fondul de coeziune. Suma totală este de 8,7, deci mult mai puțin. și mă gândesc la state care au uh, norme obișnuite de obținere a banilor. Noi dăm banii statelor care se descurcă mai prost, dar nu înțelegem de ce se descurcă mai prost. Sunt unele peste medie, altele sub medie, însă pot să vă spun că nu există o corelație între deficitul bugetar, uh, de, între rata de îndeplinire și uh, scăderea PIB-ului. Avem nevoie eh, de un eh, nou sistem pentru a vedea cum am putea controla eh, marile discrepanțe între state. Nu putem să dăm vina pe Comisie, pe Direcția Generală Regii, dacă apar diferențe în rata de îndeplinire între state, diferențe majore, adică unele state se descurcă de 5 ori mai bine decât altele. Din acest motiv, consider că în aviz am încercat să spun următoarele. Noi susținem minimul și nu maximul, pentru că abordarea maximă nu are susținere din punct de vedere logic. Apoi, solicităm ca Comisia să vină cu un buget modificat uh, pentru suma de 8,7 miliarde de euro și nu mai mult, iar apoi ne vor interesa și angajamentele pentru a uh, Uh, putea uh, da timp analizei acestora. Comisia oferă informații odată la uh, trei luni, dar nu avem nevoie de informații odată pe lună. Însă, aceste informații nu vă vor oferi un model exact, pentru că vorbim despre o rată a platei între bani și angajamente, între plăți și angajamente. Și în anexa 1 puteți vedea exact care sunt diferențele. Uh, la anexa 1 avem un model diferit uh, față de uh, cel existent în anexa 2. Avem bani care sunt uh, plătiți în proporție, în, în um, conformitate cu fondurile existente. Propunerea raportorului, domnului Kirilov, este să subliniem clar un lucru, și anume că trebuie să vedem dacă vorbim despre o revizuire pe, uh, la jumătatea perioadei sau nu. Dar trebuie să înțelegem de asemenea de ce suntem ineficienți în atragerea acestor uh, fonduri. Toate celelalte detalii apar în text. Mulțumesc. Cet exposé tout à fait. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru această expunere remarcabilă care merită și o dezbatere. Există mai multe lor de cuvânt pe listă. Eu aș propune să amânăm această dezbatere pentru săptămâna viitoare. Și vom amâna și termenul de depunere a amendamentelor pentru după 4 martie, pentru ca să putem purta dezbaterea pe 4 martie și să pregătim amendamentele. Și de acum vom și până atunci am, vom putea, de asemenea, să transmitem toate anexele cu toate cifrele pe care domnul Goldmanis a încercat să ni le expună pe tabel, dar, din păcate, tehnica nu a fost la nivelul abilității sale intelectuale. Comisia de buget pentru bugete nu s-a pronunțat până acum pe acest subiect și Comisia Europeană uh, și autoritatea competentă în acest domeniu va avea mai multe de spus. Bun, vă amintesc așadar că votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 16 martie și vom avea un, o dată limită pentru depunerea amendamentelor cu câteva zile înainte. Vom transmite avizul nostru Comisiei Regii care votează pe 18 martie. Mulțumesc foarte mult domnului Goldmanis și propun acum să încheiem deci dezbaterea pe acest punct uh, săptămâna viitoare. Bun. Acum voi putea să-i dau cuvântul Helge Triple, care ne va prezenta propunerile sale de linii directoare pentru bugetele celorlalte instituții. Și salutăm uh, și prezența secretarului general Claus Vele, care a venit cu colaboratorii săi și este așezat uh, chiar pe locul la care era așezat înainte președintele, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. Helga, poate dorești să ne faci un rezumat al situației actuale. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să începem cu chestiunea centrală Știm cu toții că după o dezbatere foarte lungă avem acum, în fine, tratatul de la Lisabona și lucrăm pentru prima dată după noile reguli în ceea ce privește procedura bugetară pentru anul viitor. Pe de o parte avem deci abordarea politică prin care noi în Parlamentul European, dar și celelalte instituții dorim să ne facem uz de competențele care ne revin și vrem să reacționăm așadar pe baza noilor competențe pe care ni le acordă tratatul de la Lisabona. Vom purta această dezbatere astăzi, de fapt, nu pentru prima dată, pentru că și în ultimele săptămâni am mai discutat despre bugetul 2010. Cu atât mai mare este încă să provocarea pentru bugetul pe 2011. Aș dori după ce domnul Vele, secretar general al Parlamentului, va lua cuvântul pe această temă, să mai revin și eu cu câteva intervenții, pentru ca să ne facem o impresie asupra stadiului de elaborare a bugetului 2011. Da, cred că este posibil ca Parlamentul European și alte instituții să se adapteze la noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona, ceea ce înseamnă că și cele 20% care vin din anul 1988 ca prag pentru un ridică, pentru nivelul bugetului Parlamentului, nu este un lucru bătut în cuie, pentru că dacă se schimbă lucrurile, dacă există o bază nouă a tratatului și dacă se schimbă regulile în ceea ce privește și uh, situația politică actuală, cred că ar trebui să putem și noi să dăm dovadă de flexibilitate. În același timp, noi ne găsim în momentul de față totuși într-o criză economică și este evident că și bugetele statelor membre sunt extrem de limitate. Aceasta nu înseamnă însă că noi trebuie să ne reducem ambițiile, ci cred că trebuie să avem o perspectivă politică asupra posibilităților pe care ni le oferă bugetul nostru în concordanță cu deciziile luate în la, și la Comisie și în Consiliu. S-a vorbit de o cifră de 22% ca prag. Uh, care, după părerea mea, nu este corectă, este exagerată. Cred că avem nevoie de mai multe dezbateri până a ajunge la această concluzie. Cred că este important să existe o dezbatere și între Comisia pentru Bugete și uh, Birou sau Secretarul General, dar și cu Comisia și Consiliul atunci când este vorba de un acord pe care l-am luat acum uh, câtva timp, deci chiar mai mult timp, 1988, un acord pe care l-am stabilit împreună și vrem să-l schimbăm. Este nevoie de discuții, de concertări pentru a vedea care sunt interesele diferitelor instituții și pentru a putea în final să vedem care este poziția fiecăruia. Nu ar trebui, deci, să ducem la o distrugere a încrederii unul în altul. Așadar, Cam aceasta este poziția mea. Eu sunt gata să facem oarecum o mișcare pentru a arăta că mergem în întâmpinarea celorlalte instituții. Trebuie să vedem care sunt limitele politice și care este până la urmă limita tactului inteligenței politice, unde avem marge de manevră, dar nu trebuie să mergem prea rapid pentru a nu strica acest climat de încredere. În momentul de față, Raportul pe care l-am înaintat eu este, de fapt, o primă abordare a subiectului. Foarte multe lucruri se vor decide, probabil, și se vor preciza în următoarele zile și săptămâni. Nu vreau eu acum să înaintez în nicio afirmație pe această temă. Am câteva idei pe care aș dori însă să le menționez, care se referă, în primul rând, la problema suportabilității ecologice a clădirilor noastre, ce se poate îmbunătăți în capacitatea ecologică a acestor clădiri. Eventual am putea vorbi și de așa numitul job ticket pentru persoanele ocupate, care ar fi, de exemplu, și perspectiva ecologică pe mai multe aspecte care țin de buget. Am vorbit și despre regimul Microsoft din Parlamentul European. Aș dori să știm mai multe despre acest subiect. Dacă am combătut politic acest aspect, cred că ar trebui ca și noi să ne deschidem, să ne adaptăm regulile în uh, consecință. În ceea ce privește procedura, eu zic că ar fi bine acum să-i dăm cuvântul domnului secretar general Vele, care să ne prezinte viziunea sa asupra subiectului și după aceea eu voi mai lua cuvântul pentru a face câteva comentarii. Mulțumesc! Très bien, je vous remercie. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Preiau un subiect pe care l-a la menționat Helga, și anume ecocompatibilitatea clădirilor. Vreau să informez colegii că în Franța avem un dispozitiv, un mecanism foarte eficient care consistă din încurajarea uh, reabilitării acoperișurilor clădirilor publice cu uh, panouri fotovoltaice. Așadar, electricitatea produsă în această măsură, în acest fel, este cumpărată de către EDF, principalul furnizor de electricitate din Franța, la un preț de 20 de ori mai mare decât prețul normal de electricitate. Eficiența acestui proiect este incredibilă. Costul este uh, dezastros și deci ar trebui, poate, să găsim un echilibru. Cred că aceasta este însă competența statelor membre. Poate că și colegii noștri belgieni ar putea să considere că această idee este interesantă pentru că clădirile Parlamentului care se află în Belgia să fie dotate de un astfel de sistem, dar același lucru se aplică, de exemplu, pentru clădirile de la Strasbourg, care ar putea să ofere un model. Nu se aplică, mă scuzați, uh, și uh, Cred că ar trebui, deci, să, să folosim aceste exemple pentru a putea îmbunătăți lucrurile și aici. Domnule secretar general, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă raportor, stimați deputați. Vă mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vă spune care este opinia noastră cu privire la linie directoare noi pentru uh, bugetul 2011. Mâine, la reuniunea prezidiului, vom putea discuta despre acest subiect. De fapt, ne aflăm însă doar într-o primă etapă. Conform planificării actuale, pe 8 martie am putea discuta pentru prima dată de preliminary draft estimates și, dacă nu mă înșel, pe 24 martie, dacă există susținerea politică, am putea să trecem la o hotărâre politică. Aș vrea să spun în primul rând că sunt absolut de acord cu doamna raportor în ceea ce a spus dumnea ei și în legătură cu tratatul de la Lisabona. Cred că trebuie să ne punem acum întrebarea cum, cu ce dorim să dotăm Parlamentul pentru ca să ne folosim drepturile care ne revin prin tratatul de la Lisabona și nu să le lăsăm doar pe hârtie. Trebuie ca ele să fie puse în aplicare și în realitate. De scurt timp am avut ocazia să mă întâlnesc cu un secretar de stat din Germania care mi-a spus că numai în ministerul său 200 de funcționari se întâlnesc uh, la, în grupele de lucru ale Consiliului în mod periodic. Dacă ne gândim așadar ce know-how colectiv se poate, se câștigă pe parcursul timpului de partea cealaltă a procedurii legislative, trebuie să ne întrebăm dacă noi suntem cu adevărat uh, competenți pentru a fi legislatori uh, pe picior de egalitate. Iată de ce cred că trebuie să concentrăm bugetul Parlamentului pentru 2011 pentru o susținere mai puternică a deputaților. Un prim pas în această direcție ar trebui să fie bugetul amendat pentru 2010 cu o susținere suplimentară pentru comisii, pentru grupurile politice, dar și pentru secretariatele diferiților deputați. În 2011 avem intenția să ne concentrăm și pe susținerea indirectă pentru deputați. Mă gândesc aici la policy departments. Știți că există un departament pentru politici bugetare și pentru control bugetar care să ofere deputaților în măsura în care sunt în funcție să lucreze cu mai multe mijloace și să folosească biblioteca în mod individual o bibliotecă care este la dispoziția deputaților și care ar putea să facă mai mult pentru aceștia. Bineînțeles că este prevăzut uh, și o altă schimbare, tot în ceea ce privește amendarea bugetului pentru 2010, și anume o a doua tranșă pentru asistenți și pentru secretariat, um, pentru ca fiecare deputat să poată să beneficieze de un portofoliu mai mare pentru uh, asistenți. Uh, Apoi, în ceea ce privește obligațiile instituționale, chiar dacă nu suntem încă de acord uh, cu Consiliu cu privire la mecanismul de alegere a 18 deputați suplimentari, așa cum o prevede tratatul de la Lisabona, suntem totuși deja pe aceeași lungime de undă asupra faptului că trebuie să existe 18 deputați suplimentari. Aceștia vor interveni, vor apărea în 2011 și vor completa activitatea parlamentară, pentru că alegerea acestor 18 deputați suplimentari necesită o schimbare a dreptului primar și este nevoie de o ratificare care va, fi, uh, care va necesita însă un interval de un an. E nevoie însă de buget suplimentar pentru acești 18 deputați suplimentari care vor veni prin tratatul de la Lisabona. În momentul de față, ei nu sunt încă observatori și vor deveni direct membrii cu drepturi de pline, deci vor avea toate drepturile suplimentare. Apoi, bineînțeles, extinderea către Croația devine din ce în ce mai posibilă, din ce în ce mai probabilă, având în vedere și ultimele evenimente, probabil alte capitole de negociere vor fi deschise, așa cum se prevede în de curând și planificarea noastră ne arată că probabil că la începutul anului 2012 vom putea conta pe apariția și deputaților croați, ceea ce înseamnă că în 2011 deja va trebui să începem, începem să uh, creăm capacitățile lingvistice în serviciile lingvistice pentru funcționari croați, dacă dorim să oferim un multilingvism total și pentru deputații din Croația. Ceea ce înseamnă că, așa cum s-a întâmplat cu țările candidate, avem 124 uh, de posturi pentru colaboratori prevăzute în moment se planifică faptul ca jumătate din aceștia în anii 2011, în anul 2011, să fie alocați uh, deputaților uh, croați, cu precădere însă serviciilor lingvistice. Așadar, atâta timp cât însă extinderea nu a fost încă ratificată, aceștia vor lucra sub un contract flexibil de angajare, nu vor deveni încă funcționari. Aceasta este o tradiție a Parlamentului care s-a instaurat și anume se știe că înainte să fie deputați, uh, respectivii politicieni vor fi observatori în anul 2011, deci trebuie să prevedem și mijloacele financiare pentru 2011 pentru ca să putem primi observatori din partea Croației care să contribuie deja la activitatea Parlamentului. Mai există un al patrulea aspect, care sunt programele plurianuale. În bugetul ultimului an am intrat, de fapt, într-un program multianual de trei ani pentru clădiri, Știți uh, cu toții că această decizie s-a luat după o problemă pe care am avut-o de curând și, uh, bineînțeles, știind și că trebuie să facem mai mult pentru întreținerea clădirilor noastre și că trebuie să ne bazăm pe capacitățile proprii și pentru evaluarea uh, activităților depuse de persoane din exterior. Pentru în 2011, deci, suntem în al doilea an din acest program de trei ani și trebuie să facem o evaluare a situației până acum. De asemenea, vreau să spun și cred că este foarte important că la cererea Comisiei dumneavoastră pentru bugete, biroul este deja în măsură să elaboreze o strategie pe termen lung pentru politica clădirilor. După cum știți, biroul a creat un grup de lucru pe care sper că doamna Trupel uh, îl cunoaște și se bucură de existența sa, care se va ocupa nu numai de clădiri, ci și de clădiri, transport și Parlament Verde. Deci un grup de lucru care va încerca să uh, vorbească despre aspecte ecologice care vin din Comisia de Transport, dar va plasa aceasta și în contextul clădirilor, pentru că în momentul de față nu se mai pot separa aceste trei teme. Acest grup de lucru a făcut deja foarte mari progrese, a ajuns destul de departe și cred că vom purta o discuție foarte intensă cu privire la o strategie pe termen mediu și lung pentru clădiri, probabil la reuniunea biroului din martie și vom lua o decizie probabil pe 24 martie, astfel încât rezultatele acestei strategii cu privire la clădiri să poată fi dezbătute și în procedura bugetară 2011 și și, uh, de, desigur, criteriile care se vor discuta vor fi ocuparea spațiilor respective, cine are dreptul la cât spațiu, din ce motiv. Aceste cerințe nu au fost actualizate timp de mulți ani și deci trebuie să analizăm încă o dată care este spațiul la dispoziție, ce avem nevoie ca spații suplimentare și să dezvoltăm pe baza acestor date și o strategie pe termen lung. Același lucru se aplică și în domeniul uh, informațiilor, tehnologiilor de comunicații, care s-au discutat de asemenea în ultima procedură bugetară. Biroul a fost mandatat de asemenea să elaboreze o strategie pe termen mediu și lung în acest domeniu și grupul de lucru a ajuns destul de departe și în acest domeniu. Speranța mea este ca la sfârșitul lui martie să putem lua de asemenea o decizie în birou în ceea ce privește informatica și uh, tehnologia informației și de comunicare. O altă problemă importantă va fi să găsim un echilibru între internalizare și externalizare. Când am ajuns la momentul în care suntem prea dependenți de furnizorii externi și în care nu mai putem avea un control adevărat asupra calității prestațiilor respective. După părerea mea, ar trebui să folosim mai mult capacitățile interne decât o făceam până acum pentru a putea evalua mai bine în ceea ce privește calitatea și experții externi. Apoi, la punctul 6, avem serviciile lingvistice, un subiect foarte important uh, care a fost tratat și de domnul Manca. Și la această temă trebuie să vorbim mai bine de o optimizare a resurselor. Eu personal cred că în momentul de față nu este încă momentul să nu este încă cazul, deci nu putem încă vorbi de o optimizare adevărată în ceea ce privește limbile și că ar trebui să începem să tratăm această problemă pentru că să nu ajungem la limită foarte repede. Și Parlamentul European va trebui să analizeze așadar resursele proprii. Mai există și un factor special care este extrem de important. După cum știți, Parlamentul a negociat cu Belgia în ceea ce privește construcția de noi clădiri pentru acordarea unei reduceri și s-a hotărât ca la începutul lui ianuarie aproape 86 de milioane de euro să fie virați înapoi Parlamentului European, ceea ce s-a întâmplat. Acum se pune problema folosirii acestor fonduri. După părerea mea, Parlamentul ar face bine să folosească aceste fonduri pe termen lung, mai degrabă în investiții și nu în conturi, în cheltuieli curente. Care ar fi investiția potrivită, va trebui să mai vedem pe parcurs, dar în orice caz avem acum o resursă surprinzătoare la dispoziție, unde cred eu trebuie să ne gândim ce să facem cu uh, aceste sume pentru a putea avea rezultate pe termen lung. Și în final, tot din partea mea, aș vrea doar să vă mai mulțumesc încă o dată pentru dialogul foarte bun pe care l-am avut cu doamna Triple până acum. Am uh, spus chiar de la început că um, oprim uh, multe, multe discuții pe care le-am avut vor fi prezentate apoi și um, în, sub formă de date, de cifre, pe 8 martie biroului și probabil vom decide asupra acestor subiecte pe care le-am menționat înainte pe 24 martie. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Într-adevăr, ne-ați uh, dată o imagine foarte completă despre ceea ce se întâmplă. Sunt mai multe persoane care vor să ia cuvântul acum. Mai avem uh, vreo 20 de minute, dragi colegi, să încercăm însă, deci, să vorbim foarte pe scurt. Domnul Vogel. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, vreau să spun că salut raportul a fost o sarcină dificilă pentru că n-am primit în mod oficial orientările din partea biroului care nu le-a adoptat încă, așa că a trebuit să uh, pună cap la cap un raport în aceste condiții. Iar, de asemenea, termenul pentru amendamente este joi și ar trebui să transmitem prin Secretariatul General către birou această problemă de termen. Aș vrea să mă refer acum la pragul de 20% conferința președinților a cerut o creștere a acestui prag până la 22%, domnule raportor, și aș dori să știu dacă n-ar trebui să colaborăm împreună cu biroul pentru a conveni asupra acestei creșteri până la 20 la, 22% și să găsim de unde finanțăm această creștere. E un lucru important. Alte aspecte pe care ar trebui să le analizăm din punctul de vedere al priorităților pentru viitor, un sistem de gestionare a cunoștințelor. Există în prezent multe resurse la dispoziția membrilor și cred că ar trebui să încercăm să le raționalizăm. Vorbim despre observator, despre politic, departamentul de uh, politici, despre uh, bibliotecă. Poate că ar trebui să existe un ghișeu unic la dispoziția uh, deputaților. De asemenea, un alt subiect despre care s-a discutat uh, multă vreme în trecut uh, este cel legat de clădirile uh, și de o abordare verde, ecologică a clădirilor. Ar trebui să analizăm posibilitatea chiar de a pune clădirile în comun, de a utiliza în comun aceleași clădiri. De asemenea, alocarea de resurse personale, de, resurse de personal, uh, Cred că uh, aceste resurse de personal suplimentare au fost alocate comisiei în urma unei creșteri a volumului de muncă. Dar va trebui să planificăm mai bine genul acesta de măsuri. Ar trebui de asemenea să avem în vedere și o analiză a postului TV al Parlamentului European, să vedem dacă este într-adevăr o măsură eficientă, dacă nu s-ar putea folosi mai eficient fondurile respective. Și, în fine, să analizăm cheltuielile fixe și variabile, ca și toate alte, celelalte instituții și organizații, se cheltuiesc bani pe salarii, însă ar trebui să dispunem și de mai multă flexibilitate în viitor, ar trebui să avem în vedere și asta. Deci, câteva propuneri legate de prioritățile și fără discuție că în urma acestora vor uh, fi înaintate și o serie de amendamente. Mulțumesc, stimate coleg, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru că a făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc și domnului secretar general pentru prezența în comisia noastră în această după-amiază. Apreciez prioritățile pe care le-a menționat, respectiv munca de legiferare și eu cred că măsurile acestea adresate deputaților, grupurilor politice, sunt cât se poate de oportune. Cred că avem un buget asupra căruia suntem de acord și știm că e nevoie de toate aceste resurse. Or, dacă se îndepărtează 160 de milioane, 20% pentru a le dedica unor planuri de redresare economice, evident că banii aceia nu or să mai fie la dispoziția altor măsuri. Mie mi se pare important să știm care este proporția măsurilor fi, ă, cheltuielilor fixe a cheltuielilor obligatorii. Și, în acest sens, trebuie să stabilim limite clare pentru că asta e important și necesar ca să putem face o bună activitate de legiferare. Trebuie să găsim minim, minimul necesar pentru ca noi să ne putem desfășura activitatea așa cum se cuvine. Ce ne trebuie ca să putem supraviețui pe de-o parte și ca să putem să și lucrăm în mod demn pe de altă parte. Va trebui să vedem dacă e vorba de 20%, de 22%. Rubrica 5 ar trebui să conțină toate cheltuielile administrative, din punctul meu de vedere. Iar cifra de 20%, plafonul de 20%, s-ar putea să fie o sumă destul de mare. Așadar, mai întâi trebuie să vedem care sunt cheltuielile fixe, care sunt cheltuielile obligatorii, să vedem ce proporție reprezintă acestea. Pe urmă, va trebui să ne stabilim o serie de criterii din punctul de vedere al gestionării riguroase și transparente și apoi, în baza prevederilor din Tratatul de la Lisabona, va trebui să stabilim de ce anume avem nevoie. Sigur că suntem deocamdată într-o etapă experimentală. Lucrurile s-au schimbat față de anul trecut. Trebuie, deci, să dăm dovadă de o, o anumită marjă de flexibilitate. Trebuie să stabilim niște posturi care să ne stea la dispoziție ulterior. Avem nevoie de o activitate riguroasă și transparentă, dar în același timp de eh, niște garanții ale durabilității. Asta presupune o serie de rubrici, de exemplu, în ce privește politica uh, privind clădirile. Avem nevoie de un plan pe mai mulți ani, să nu ne lansăm în achiziții care să ducă la epuizarea rapidă a bugetului. Trebuie să știm la ce ne angajăm și cred că toată lumea e de acord să vorbim despre pragul acesta de 20% și cum poate fi el interpretat. E bine să ne stabilim limite. Este bine, este legitim și asta și apare în propunerea de rezoluție privind bugetul rectificativ. Aici cred că suntem de acord, e, e consens. Deci suntem de acord în mare cu ceea ce uh, conține raportul. Poate că mai sunt însă niște lămuriri necesare privind problema traducerii. Trebuie ca personalul să fie înalt calificat și aș dori să știu la ce vă referiți când spuneți înalt calificat. De asemenea, textul nu mă lămurește în ce privește discriminările. De ce se cere aici măsuri cu caracter nediscriminatoriu? Poate că e o simplă problemă de formulare, dar poate domnul raportor ne poate lămuri. Aș dori încă o dată să știu care sunt cheltuielile fixe care sunt cheltuielile obligatorii. Acesta este primul lucru care trebuie identificat și, pe urmă, stabilim ce e de făcut. Fie uh, folosim tot cei 20%, fie nu, vedem ce trebuie făcut. Există o serie de cheltuieli variabile, dar trebuie ca întotdeauna să vedem care este raportul între costuri și avantajele, costurile și avantajele acelor măsuri. În orice caz, dacă procedăm așa cum am propus, vom, ne vom bucura și de sprijinul uh, cetățenilor Uniunii Europene. Uh, până la urmă, activitatea Parlamentului necesită bani pentru că trebuie ca și Uh, legiferarea să, aibă, să fie de bună calitate. Domnul președinte, nu ne mai rămân decât vreo 10%, așa că vă rog foarte mult să fiți cât mai succinți. Domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți colegi s-au referit la acest prag de 20%. Avem nevoie de o formulă nouă în viitor. E vorba de o regulă care e veche de 20 de ani. Și dacă n-ar fi intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, și nu s-ar fi modificat statutul membrilor, nici n-am fi vorbit uh, despre această formulă nouă. Cred că în felul acesta avem o idee cam în ce direcție ar trebui să se îndrepte noua formulă. Mulțumesc uh, domnului secretar general pentru că a, s-a referit la principalele priorități. Acum un an, uh, eurodeputații au transmis un mesaj foarte clar spunând că toți membrii Parlamentului European ar trebui să aibă posibilitatea să-și desfășoare activitatea în limbile pe care le înțeleg în 2010. Mă bucur că ne îndreptăm în această direcție și că se fac eforturi, după cum ne spune domnul secretar general, tendința aceasta trebuie să continue și în viitor. Acum doi ani, în Parlamentul European, am demarat un proiect pilot intitulat Interpretare pentru fiecare. interpretare ad personam. Bugetul a fost de 4 milioane. Cred că în anul acesta cifra va fi mai bună. Dacă tot am ajuns la subiectul serviciului lingvistic, Curtea de conturi ne spune că am mai putea să îmbunătățim situația uh, economiilor, nu doar în Parlament, ci în toate instituțiile. Motivul, e motivul pentru care în 2010 am introdus o inițiativă orizontală de scădere, de creștere a rezervelor de, pentru traducere cu 5% și va trebui să revizuim, uh, să analizăm efectele acestei măsuri ca să știm ce facem în viitor. De asemenea, toate instituțiile ar trebui să aibă în vedere uh, munca uh, prin internet, e-munca, asta și în ceea ce privește mm, uh, interpretarea, uh, în ceea ce privește traducerea. Ar trebui de asemenea să folosim la maximum toate capacitățile neutilizate în prezent. Toate instituțiile au capacități suplimentare neutilizate, și birouri, și resurse, și v-aș dori să vă reamintesc în acest sens acordul de la concilierea din octombrie. Anul acesta, Parlamentul European se va implica din punctul de vedere al gestiunii și ar trebui să ținem seama de lucrul acesta și atunci când vom lua decizii pentru viitor. Anul trecut, am uh, adoptat un proiect în care ar trebui să implicăm o serie întreagă de comisii. Există și un uh, proiect pentru centrul de vizitatori. Eu când m-am deplasat acolo am văzut că o bună parte din acesta nu se referă doar la istoria Parlamentului European, ci în general la istoria Uniunii Europene. Așa că arhitecții trebuie până la urmă să comunice între ei pentru ca cele două proiecte să poată fi coordonate. Mulțumesc, domnul Portar. O intervenție cât se poate de succintă. Mulțumesc, domnule președinte. 20% sau 22% nu trebuie deocamdată să găsim un răspuns la această întrebare. Nu trebuie să ne pronunțăm acum. Dacă respectăm propunerea PPE-ului, atunci toate cheltuielile legate de toate cheltuielile administrative în uh, linia bugetară 5, atunci trebuie să vedem care vor fi implicațiile. A doua observație. Vorbim despre bugetul Parlamentului, pe de-o parte, și pe de altă parte de executarea acestuia. Dar nu știu dacă gestionarea de către Parlamentul European este complet uh, distinctă față de celelalte, de a celorlalte instituții. N-ar trebui să avem în vedere o gestionare separată a fiecărui buget? Pentru că există instituții care nu au nicio legătură una cu cealaltă. A treia observație. vom face cheltuieli importante pentru a uh, legifera bine. Deci va exista acest pachet pentru mai bună legiferare, pentru ca munca noastră să fie de mai bună calitate. Dar dacă este așa, atunci comisia noastră trebuie să analizeze și acele cheltuieli nejustificate. Nu putem să creștem plafonul dacă de partea cealaltă nu vedem, nu facem o analiză ca să vedem care sunt cheltuielile care se justifică și care nu. Există deputați care cumulează o serie întreagă de indemnizații, de rambursări pentru taxiuri și așa mai departe. Practic, asta înseamnă să uh, analizăm lucrurile cu, cu două măsuri, să folosim standarde duble. Nu putem să procedăm în felul acesta. Trebuie să analizăm ce facem și, pe de altă parte, ce câștigăm. Câștigurile trebuie să fie justificate. Mai există și problema cheltuielilor de călătorie. Sper că și aici vom primi, în acest sens, vom primi o propunere din partea Comisiei în luna iunie. Mai există și cheltuieli variabile. În orice caz, există multe cazuri în care pur și simplu risipim banii, așa că ar trebui să avem curajul să vorbim despre asta. Mulțumesc mai întâi Helgei. Cred că a realizat un proiect care reprezintă o bază de discuții bune. Mulțumesc și domnului secretar general, dar am o întrebare. Toate subiectele pe care le-ați abordat s-au referit la nevoia de creștere a finanțării. Dar aceasta este o comisie de, bu pentru bugete și pe noi ne interesează economiile. Domnul secretar general este rugat să ne ofere și câteva informații cu privire la posibil, posibilele economii, la posibila raționalizare, la o evaluare critică a actualelor costuri, la soluții mai eficiente pentru reducerea costurilor. Pentru că presupun că și acest element face parte din estimările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai sunt foarte multe înscrieri la cuvânt, spune domnul președinte. Din păcate să nu mai avem prea mult timp. Așa că fac propunerea ca domnul secretar general să ne transmită în scris răspunsurile la întrebările care îl vizează în mod direct, cât se poate de amplu și îmi cer scuze celorlalți colegi care au cerut să intervină, nu pot să le dau cuvântul, dau însă cuvântul Helgăi ca să încheie acest schimb de opinii, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun din principiu că orice propunere de îmbunătățire a managementului sau organizării care duce la economii este un lucru pe care îl salut. În același timp, cred că suntem într-o situație politică în care uh, Capacitatea de lucru din partea noastră și din partea comisiilor trebuie îmbunătățită. Acesta este unul din obiectivele noastre la care am subscris. Vreau să mai subliniez însă încă o dată, indiferent de situația pe care o avem acum, că nu avem cifre concrete momentan și nu discutăm decât aproximativ și despre poziția noastră, deci indiferent de tot acesta, cred că dacă ne uităm la o cifră din partea comisiei, vedem că ei așteaptă o marjă de 109 milioane de extindere a bugetului pentru anul următor. Chiar dacă aceasta nu este o cifră foarte clară, în momentul de față aceasta ar însemna 160 de milioane în plus. Deja se poate constata foarte clar că marja pe care o avem acum nu poate fi, de fapt, acoperită. Apoi, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru luările lor de cuvânt și avizul pe care l-am primit din partea lor. În următoarele zile eu voi încerca să îmi clarific abordarea politică și în același timp să fac propuneri ce se poate îmbunătăți. Vreau să vă dau un mic exemplu și anume felul în care Parlamentul uh, se arată ostil față de persoanele cu disabilități uh, vizuale. Nu există nicăieri braille în Parlament pentru ca cineva care nu vede bine să poată într-adevăr să se orienteze în această clădire. Nu vreau să dezbatem acum acest subiect, dar voi face câteva propuneri pentru o îmbunătățire a situației în general, în ceea ce privește liniile generale, dar și pentru îmbunătățiri uh, foarte punctuale. Mulțumesc! Bun, vă mulțumesc, așadar vă propun să încheiem aici în acest domeniu și să discutăm uh, subiectul raportului domnul Alvaro la următoarea reuniune, pentru că este deja 18.30 și nu putem să mai uh, reținem interpreții la fața locului. Vă mulțumesc, uh, dragi colegi, mulțumesc Helge, mulțumesc domnului secretar general și ne vedem săptămâna viitoare, 4 martie, la următoarea reuniune și